Bonjour et bienvenue. On reprend la session d'hier avec le Bună ziua, bine ați venit! Reluăm sesiunea noastră. Începem astăzi cu numărul 5, descărcarea de gestiune pentru celelalte instituții. Le urez, urez bun venit tuturor secretarilor generali și reprezentanților instituțiilor. Domnul Russo e încă bolnav, așa că uh, pentru Curtea de Conturi vedem că Dacă ar fi posibil să fie reprezentat un domn care e bolnav de altcineva. Ieri am înțeles situația, dar astăzi nu înțeleg. E o ultimă excepție, pentru că îmi doresc ca membrii să fie aici. Sunt membrii care sunt responsabili. Le urez bun venit colaboratorilor, însă aceștia nu sunt membri. Ei nu pot să-i înlocuiască pe membrii care lipsesc. Ei nu pot fi înlocuiți de colaboratori, pentru că am dorit să le punem întrebări acestor membri, astăzi mai mult ca niciodată, pentru că Curtea de conturi este supusă procedurii de descărcare bugetară astăzi. Îi voi da cuvântul domnului Alburu, manager care ne va prezenta acest capitol și e pentru ultima oară, vă promit, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Bugete, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul pentru a vă prezenta capitolul 10 din raportul Curții de Conturi 2017, în numele domnului Russo, care nu se află astăzi alături de noi. În acest capitol găsim o evaluare a cheltuielilor administrative pentru toate instituțiile. În 2017, Vorbim de 9,7 miliarde de euro. Evaluarea curții din raportul 2017 e una pozitivă. Cheltuielile administrative nu sunt afectate de o erori semnificative. Am ajuns la un nivel de eroare de 0,5%. Eșantionul nostru s-a bazat pe 55 de tranzacții, 12 pentru alte instituții, și anume pentru Consiliu 3 tranzacții, Curtea de Justiție 3 tranzacții, Comitetul Economic și Social 2, Comitetul Regiunilor 2 tranzacții, Ombudsmanul European o tranzacție și supraveghetorul protecției datelor europene, tot două tranzacții. Printre aceste două, 12 tranzacții, am văzut o eroare la ombudsman pentru că exista o plată care s-a făcut incorrect. Înainte de în afară de aceste rezultate, nu avem observații sau recomandări specifice pentru celelalte instituții. Cât despre punerea în aplicare a recomandărilor precedente. Am făcut o evaluare a recomandărilor generale cu privire la salarii și alocațiile pentru familii, care apar în raportul anual 2014. Aceste recomandări au fost puse în aplicare cât despre recomandările din 2014 pentru Comitetul Economic și Social European cu privire la achiziții. Vom uh, continua să supraveghem situația, va urma acolo o declarație de asigurare. Și vă mulțumesc pentru atenție. Yeah, thank you very much. And, uh, first... Mulțumim foarte mult. Începem cu Curtea de Justiție, domnul Valerio Placo, domnul Jean-Michel Rache și doamna Belen Fărtarico. Sunt bineveniți. Din păcate, secretarul general nu poate să participe. Domnule Valero Placovino, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că ați invitat Curtea de Justiție să participe la acest schimb de opinii. În primul rând, trebuie să îmi cer scuze din partea lui Alfredo Caleto Escobar, grefierul Curții de Justiție, care nu poate să fie alături de noi pentru că are o audiere într-o procedură accelerată cu privire la articolul 50 din tratatul privind Uniunea Europeană legat de Brexit. Cu toate acestea, domnul Rașei aici să îl reprezinte. 2017 a fost un an în care Curtea de Justiție a trecut în a doua etapă a reformei. În Uniune au venit și ultimii doi judecători care trebuiau să fie numiți, cu un an întârziere față de calendarul care fusese prevăzut. Mai rămâne un judecător de desemnat în tribunal pentru a completa prima etapă a reformei. Anul 2017 a cunoscut o activitate susținută, au existat peste 1000 de cazuri care au fost făcute și numărul de cauze care trebuie închise rămâne la un nivel destul de înalt. Durata Media procedurilor a cunoscut o scădere, mai ales în cazul tribunalului, unde s-au, reu- s-au reușit o reducere cu 2,4 luni a mediei, a duratei mediei față de anul trecut care era la 6,3 luni, adică vorbim de o reducere de 40% față de nivelul din 2013. Anul judiciar a fost marcat de multe evenimente importante, muncă în domenii foarte importante. Ne-am ocupat de solicitări de azil în contextul crizei migratorii care a început în 2015. Am interpretat dispozițiile du- du- Dublin 3 cu privire la responsabilitățile pe care le au statele membre în legătură cu solicitările de azil și apoi și decizia Consiliului cu mecanismul privind transferul obligatoriu al migranților. Am examinat de asemenea și uh, condițiile legate de vălul islamic și purtarea acestuia la locul de muncă. De asemenea, ne-am ocupat de PNR, drepturile pasagerilor aerieni, care au fost negociate între Uniunea Europeană și Canada considerând că acesta este incompatibil cu drepturile fundamentale și uh, respectarea vieții private și a protecției datelor. De asemenea, Curtea a statuat că serviciile furnizate de Uber sunt un serviciu de transport uh, situat în afara dreptului comunitar. De asemenea, a uh, examinat în cadrul unui recurs o decizie a Comisiei de a aplica o amendă de un miliard de euro firmei Intel pentru abuz de poziție. Uh, Uh, dominantă. Ambele instanțe au uh, hotărât mai multe lucruri în domeniul restrictiv, mai ales când vine vorba de Ucraina și um, uh, Rusia, precum și punerea Hamas pe lista organizațiilor teroriste. Tribunalul Curții și-a dezvoltat în continuare um, jurisprudența în ceea ce privește supravegherea prudențială a BEC, Uh, încadrând perimetrul acestei supravegheri și de mai multe ori s-a ocupat de operațiunile de concentrare a mai multor companii pe piață. Curtea de Justiție uh, cu cele două instanțe pe care le reprezintă s-a ocupat de, de domenii foarte complicate și delicate. Aceasta respectând imperativul de uh, urgență, rapiditate și calitate uh, în ciuda două constrângeri uh, esențiale care leagă aceste două instanțe în activitățile sale judiciare, adică imposibilitatea de a reglementa tot fluxul de cauze introduse și apoi uh, nevoile legate de regimul lingvistic care obligă curtea să trateze cauzele care îi parvin în orice limbă a Uniunii și să traducă toate hotărârile sale în toate limbile Uniunii Europene. Anul 2017 a fost de asemenea marcat de crearea rețelei uh, judiciare a UE, o platformă multilingvistică care asociază instanțele constituționale și supreme din uh, Uniunea Europeană, pe care Curtea le coordonează. Această rețea, deja funcțională începând din octombrie 2018, consolidează cooperarea între curte și instanțele naționale permițând un, cur, un schimb de informații și de urmărirea evoluției jurisprudenței comunitare și naționale. De asemenea, Curtea a început să dea curs recomandărilor Curții de Conturi um, din cadrul auditului de performanță a afacerilor jurisdicționale legate de caracteristicile esențiale ale unui nou sistem integrat de gestionare a cauzelor pentru a, a, a îmbunătăți uh, gestiunea acestor cauze, a fluxului respectiv, așa cum se preconizează și în rezoluția descărcare pe 2016. Curtea a, uh, a adoptat și o serie de scadențe propuse de Curtea de Conturi pentru a lega durata previzibilă de tratare a unei cauze de complexitatea efectivă a subiectului discutat. Curtea, de asemenea, a continuat să-și mențină eforturile de a fi productivă, având în vedere îmbunătățirea metodelor de lucru ale instanțelor, îmbunătățirea fluxului de documentare, precum și a aplicației pe internet Curia, care a fost folosită practic de toate statele membre în 2017 și care, din perspectiva tribunalului, va deveni obligatorie începând cu anul 2018, anul acesta. De asemenea, Curtea um, a, reuș- a încercat uh, să mențină multilingvismul, dar să nu depășească mai mult de 1.800.000 de pagini încărcate, descărcate pe curia, traduse în mai multe limbi, pentru că um, în 2017 am depășit cu 400.000 de pagini uh, aceste documentație în alte limbi. De asemenea, Serviciile orizontale sau administrative am încercat să le fluidizăm ca să menținem uh, capacitatea administrativă și uh, am reușit să reducem și 4,3% din efectivele de resurse umane. Astfel am câștigat în productivitate, demonstrând aceasta prin uh, faptul că am reușit să finalizăm cu 30% numărul de cauze uh, încheiate în cadrul cărora s-a statuat. De asemenea, executarea creditelor bugetare, aceasta este foarte ridicată, s-a ridicat la peste 98% și ocuparea, rata ocupării de asemenea este extrem de ridicată, peste 98% de asemenea. Asta înseamnă că mijloacele pe care le avem la dispoziție la curte trebuie să fie maximizate în continuare pe cât de mult posibil. Uh, cât privește reducerea efectivelor, continuăm uh, pe această tendință, deși a trebuit să scoatem la concurs 19 posturi în 2017. Uh, am încercat să reproducem uh, și ideea de rigoare salarială la curte, deși curtea um, are niște probleme legate de depășirea bugetară la acest capitol cu 30%. De asemenea, am încercat să îmbunătățim auditul intern. Ehm, în 2017, Curtea de Conturi nu a trimis observații specifice în acest eh, caz, de altfel nici din începând din 2010 încoace, Asta înseamnă că suntem pe aceeași lungime de untă cât privește auditul intern și extern. Curtea, de asemenea, a continuat pe drumul politicii egalității de șanse pentru a avea mai multe femei în posturi de conducere și avem uh, actualmente o politică de punere în aplicare uh, a unor recomandări ale unui grup de lucru din 2017 compus din femei Uh, cadre funcționare din această instituție a noastră care să ducă la înlăturarea obstacolelor care uh, sunt puse în calea femeilor care astfel nu prea uh, candidează la posturi de manager și de, uh, de șef. Dorim de asemenea să sprijinim așadar intrarea mai multor femei pe posturile de conducere respective și pe partea de politică de mediu. Uh, Uh, Curtea de Conturi a obținut o validare din partea EMAS, eforturi deci considerabile și uh, cu rezultate foarte încurajătoare, reducând astfel amprenta carbon uh, în raport cu 2010 de cu 32%. Urmând recomandările Curții de Conturi, noi ne-am ocupat și de politica de comunicare externă mai bine pentru a ne apropia mai mult de cetățeni, mai ales de tineri, cu noi metode de comunicare care au fost adoptate, un cont Twitter și publicarea pe YouTube a mai multor uh, mici filmulețe care explică activitatea curții în mai multe domenii ale dreptului Uniunii. Doamne președinte, curtea dorește să vă asigure de voința sa fermă de a uh, face în continuare eforturi de productivitate și eficacitate, având în vedere sarcina de muncă deosebită cu care se confruntă. Avem un rectificativ pe care vi-l anunțăm aici uh, ca uh, răspuns la întrebarea 33 care se referă la concediile medicale și în afară de aceasta vă stăm la dispoziție pentru orice fel de altă reacție. Vă mulțumesc! Mulțumesc și cu Uh, asta vreau să-i mulțumesc uh, Curții de, uh, Europene de Justiție pentru că a răspuns prompt la chestionarul de 60 de întrebări. Și acum dau cuvântul raportoare. În ordinea înscrierilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mi-era clar uh, cum uh, vom uh, structura acest dialog. Dacă credeam că vom asculta mai întâi toate rapoartele și după aceea punem întrebări, respectiv purtăm această dezbatere. Vreau să-mi cer scuze în numele colegului meu care într-adevăr are o reală problemă de sănătate și care din această cauză nu poate participa. M-a rugat așadar să îl reprezint. Mulțumim Uh, Curții Europene de Justiție pentru informațiile pe care le-a pus la dispoziție în legătură cu administrarea uh, spețelor în derulare. Instrumentele e-Curia, ca și celelalte instrumente administrative recent introduse, reprezintă o uh, ameliorare semnificativă și vizibilă a aspectelor procedurale Totuși, vreau să întreb în ce măsură uh, aceste, uh, în ce măsură aceste instrumente noi au avut uh, impact asupra reducerii întârzierilor la procedurile de numire a trei judecători. Ce impact au avut aceste instrumente asupra derulării și rezolvării cauzelor înscrise? și în ce privește așa numita vacanță um, a Curții uh, de Justiție, cum uh, se, ce impact are aceasta asupra activității noastre și asupra programării uh, cauzelor? Colegul meu nu este prea mulțumit cu răspunsul la întrebarea numărul 40, pentru că aici erau solicitate cifre exacte și ele nu sunt amintite în răspuns. În ce privește cod, uh, codul de conduită pentru personal, um, așa, și respectiv uh, uh timpii de carență, uh, salutăm modificările care au apărut. Iar în ce privește relațiile interinstituționale, am dorit să știm cum uh, puteți face uh, Luxemburgul ca locație mai uh, atractivă pentru personal pe care vreți să-l angajați acolo? Pentru că în raport cu ce se întâmplă la Bruxelles, se pare că Luxemburgul este o locație mai puțin atractivă momentan. Vrem să știm de asemenea dacă există uh, planuri de a crește uh, atractivitatea uh, locației Luxemburg. Se pare că Bruxelles este mai atractiv din punct de vedere al costurilor de subsistență care sunt mai mici aici decât la Luxemburg. În ce privește politica de personal și recomandările care au fost uh, făcute în uh, virtutea regimului de austeritate, credem că este totuși inacceptabil uh, acest număr de 215 stagiari neplătiți. Pentru bugetul, în bugetul anului 2019 sunt prevăzuți 50.000 de euro pentru acest uh, capitol. Credeți că uh, stagiarii pot fi plătiți cu această sumă uh, și că asta reprezintă o remunerație cât de cât demnă? Următorul vorbitor, dar pe scurt vă rog, pentru că mai avem și raporturi în umbră și mai vor și alții să intervină. Vă rog. S'agissant de l'impact du retard Doamna președinte, având în vedere faptul că s-a întârziat cu numirea celor trei membri ai tribunalului și impactul acestei întârziere asupra uh, cauzelor uh, soluționate, este adevărat că da, dacă ar fi fost numiți mai devreme, am fi fost mai eficienți. Dincolo de faptul că a trebuit să încercăm să ne reorganizăm, uh, nu a fost simplu și nu e simplu pentru că uh, Așteptăm uh, să ne sosească în total 24 de noi membri. Asta înseamnă o regândire totală a arhitecturii noastre jurisdicționale și judiciare cu o um, restructurare a celor două instanțe și este clar că modul în care cabinetul a lucrat uh, poate că a impactat un pic uh, modul în care tribunalul și curtea au funcționat, mai ales tribunalul deci impacta asupra mm, rezolvării cauzelor și asta mai ales când vine vorba de camera lărgită, care oricum era pe cale de dispariție. Ă, am explicat în mai multe rânduri comisiei dumneavoastră lucruri legate de acea vacanță judiciară, cum este ea numită, sau săptămânile albe, așa cum le numim noi, cele care nu conțin audieri, nu sunt perioade de sărbătoare sau de concediu, nu. Sunt perioade în care, din motive de raționalizare a activității noastre, ă, se întâmplă că audierile nu au loc, cu excepția unor urgențe sau cazuri excepționale. Dar asta, bineînțeles, în strânsă cooperare cu ce se petrece în ă, instanțele din statele membre, astfel încât uh, Uh, agenții instituțiilor, magistrații, juriștii să poată cu toții în același timp să uh, profite într-un fel de această absență. Pentru că dacă un judecător se absentează în altă perioadă a anului, este foarte greu să te coordonezi pentru a veni la uh, audieri uh, sau audiențe, mai bine zis, uh, din partea celorlalți membri ai completului sau al părților nu înseamnă că judecătorii nu mai lucrează, nu mai fac nimic la Luxemburg. Nu, ei uh, continuă să lucreze fie la sediul nostru, fie de acasă, asigură practic o permanență acești judecători. Și deci, încă o dată, este o perioadă în timpul căreia judecătorii pot să se concentreze tocmai pentru a accelera uh, soluționarea cauzelor cauzelor uh, pe rol, fără să fie tot timpul întrerupți de ședințe de deliberare sau de audiențe. În ceea ce privește acele porți uh, sau uși uh, rotative, vreau să vă spun că ne găsim într-un context mai amplu la curte, încercând să reglementăm uh, și uh, activitățile pe care angajații noștri le pot avea eventual în timpul exercitării funcțiunii la curte, dar în exterior știm bine că au apărut astfel de cazuri uh, și va exista o serie de, vor exista o serie de măsuri puse în practică începând de anul viitor în ceea ce privește uh, Luxemburgul ca loc de angajare. E foarte complicat uh, pentru toate instituțiile prezente la Luxemburg. Costul uh, sau nivelul de viață e mult mai ridicat la Luxemburg, costurile sunt mult mai mari uh, la locuințe, la îngrijirile de sănătate, de asemenea. Instituțiile încearcă să se pună de acord pentru a avea măsuri uh, cât se poate de uniforme și asta în sânul Colegiului Instituțiilor și Agențiilor reprezentate la Luxemburg. Există și un grup de reflexie în acest sens care a emis vreo 24 de recomandări legate de cum să se poată îmbunătăți uh, mai bine integrarea agenților noștri prezenți la Luxemburg în cooperare cu administrațiile naționale. Um, locurile de muncă de la Luxemburg să devină mai uh, atractive, să ne concentrăm mai bine pe tinerii absolvenți sau cei cu experiență redusă de muncă pentru a-i atrage acolo propunându-le pachete de îngrijiri medicale mai interesante, precum și alte avantaje pe care statul Luxemburg le pune la dispoziția angajaților când vine vorba de locuințe, dar și pe plan social, deci o serie întreagă de măsuri care actualmente sunt puse în aplicare de către acest grup de lucru, care a devenit apoi un grup de monitorizare și care urmărește situația în toate agențiile UE. În ceea ce privește stagiarii neplătiți, a spus pe bine, bună dreptate, doamnă raportor, uh, faptul că, da, curtea a cerut 550.000 uh, de euro pentru 2019 pentru a avea stagii plătite, inclusiv la cabinete, pentru că până acum stagiile plătite nu se puteau petrece decât la nivelul serviciilor curții. Situația deci se va îmbunătăți, vom avea mai multe stagii plătite, bine, nu foarte multe, pentru că oricum bugetul e destul de complicat, în anul 2019 e un sistem care va fi pus în aplicare. Așteptăm doar ca bugetul pe anul viitor să fie adoptat, astfel încât uh, decizia care reformează um, statutul stagiilor să fie în sfârșit luată. Vă mulțumesc! Die Shadows bitte zwei Minuten. Raportări din umbră, acum câte două minute. Sala Franca mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și Curții de Justiție pentru raportul prezentat. Am constatat, într-adevăr, că numărul cauzelor uh, depuse la Curtea Europeană de Justiție a crescut de la 100, 1604 la 1665 în perioada de referință pe care o discutăm așadar. Uh, totuși, uh, uh, numărul cazurilor încheiate, dosarelor închise, s-a, s-a redus. Adică, corectez, s-a redus numărul cazurilor care au rămas nerezolvate. Deci avem o creștere a productivității. Um, uh, în an, anul trecut uh, am avut 16,1 luni uh, perioada medie de rezolvare a cauzelor. Anul acesta deja suntem la 17 luni. în ce privește prezența noastră pe social media, Eh, de pildă eh, YouTube, Twitter eh, și alte canale. Știu că ați publicat aceste cifre în alte rapoarte, totuși mă, vreau să știu câți follower aveți, câtă lume vă, vă urmărește. La întrebarea 22 ați spus că aveți 63 de cetățeni britanici care lucrează la dumneavoastră în diferite funcții Uh, aveți o perspectivă pentru acești 63 uh, de uh, cetățeni britanici care lucrează la dumneavoastră? Um, am formulat și unele întrebări legate de, de, de Brexit, de V-am solicitat răspuns în legătură cu procedurile pe care le faceți pentru a înlăcui anumiți colegi. N-am primit însă răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi o observație generală. Cu o singură excepție, toți secretarii generali sunt aici, ceea ce ne bucură. Cu atât mai mult <clears throat> ducem lipsa secretarului general al Consiliului, care, eh, la fel ca și în anii trecuți, nu consideră eh, necesar eh, să compară în fața noastră nici în acest an. Da, știți cum e, speranța moare ultima. În ce privește raportul Curții de Justiție, vreau să mă concentrez pe problema Brexitului mai întâi. Ne-ați răspuns că <clears throat> ați uh, angajat un consilier special care să uh, vă uh, ajute la evaluarea impactului Brexitului și pentru a se lua măsurile necesare în consecință. S-ar putea ca pe viitor, tocmai din cauza Brexitului, să aveți un volum de lucru crescut. De ce? Pentru că ieșirea Regatului Unit va, prov- va provoca cel mai uh, probabil și um, un uh, val de uh, acțiuni pentru, un val de cauze pentru lămurirea unor aspecte ale Brexitului. Sigur, dacă Brexitul se va întâmpla în baza unui acord, lucrurile vor fi mai simple, dar dacă vom avea un Brexit dur, lucrurile vor fi mai complicate. Aici aș vrea niște detalii din partea dumneavoastră și vreau să știu dacă ați evaluat impactul Brexitului asupra instituției dumneavoastră. S-a vorbit deja despre plata, remunerarea stagiarilor. Ombudsmanul, vă reamintesc, a spus foarte clar că um, activitatea neremunerată a unor stagiari reprezintă un semn de proastă administrare și gestionare a instituției. Colegul Iavor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, o remarcă la adresa Consiliului. Uh, remarcăm că există în continuare probleme mari cu transparența în ce privește procesele decizionale la nivelul Consiliului. Um, și Comisia de Conturi um, are uh, probleme de cooperare cu Consiliul în materie de transparență. Avem nevoie de o, o deschidere mai mare din partea Consiliului, trebuie să o spun. În ce privește Curtea Europeană de Justiție, um, uh, uh, Recent a fost, uh, a, s-a iscat un scandal în legătură cu judecătorul Taragas, angajat temporar. Um, a apărut o, o sesizare a Comisiei pentru, pentru eventuale situații de conflict de interese. Vreau să întreb um, ce măsură a luat Curtea pentru a controla mai bine membrii curții, astfel încât să nu apară aceste situații de conflict de interese, așa cum a apărut eh, în cazul domnului Taragas. În ce privește Curtea Europeană de Conturi, eh, și aici eh, avem o sesizare în legătură cu persoana domnului Pinkston, care este menționat și într-un raport OLAF. Ehm, în continuare, la Curtea de Conturi Europeană ne, ne lipsesc detalii în legătură cu cheltuielile de pensional, respectiv eventuale um, cheltuieli. Da, vorbitorul este întrerupt. Am vorbit că Curtea de Conturi nu face obiectul acestei dezbateri. Doamnă președinte, doar câteva întrebări în ce privește noul cod de conduită, respectiv modificarea fostului cod de conduită, cred că lucrurile merg în direcția cea bună, însă uh, mă alătur colegului Iavor și vreau să întreb uh, cum decurge verificarea, controlul uh, acestui nou regim. Statele membre pur și simplu declară ceva, se verifică ceva în acest sens. Pentru că, deocamdată, declarația intereselor financiare și uh, altor interese este lăsată pe seama judecătorului sau membrului uh, curții. Aș vrea să știu, de asemenea, când vor fi disponibile noile uh, reguli uh, pentru a ști dacă se aplică uh, noua rezoluție uh, privind descărcarea și acolo. În ce privește uh, indicatorii, uh, misiunile uh, și performanța acestor misiuni, um, știm că judecătorii sunt implicați în tot felul de uh, activități de training, de perfecționare. Vre- vrem să știm cât de esențiale sunt aceste măsuri de pregătire, perfe- perfecționare um, pentru activitatea lor. Da, cam atât din partea mea. Eh, nu întotdeauna pot să eh, eh, răspund. Deci, legătură cu bonurile de combustibil ale membrilor curții pe, pentru deplasări în interes personal. Ehm, pentru că știm că există astfel de bonuri, dar călătorile sunt uneori în vacanță, împreună cu familia și. Um, Știm că în Portugalia în, a fost uh, o misiune de 56 de interpreți uh, cu, nu știu câți, 12 interpreți, cu o serie de alte personal auxiliar, auxiliar aproape 100 de oameni. Da? Uh, acolo intervenea o, un, un sponsor care, care am înțeles că a sponsorizat măcar partea de interpretare eu n-am nicio îndoială că s-a făcut o mare petrecere în Spania, dar vrem să știm totuși uh, cum uh, se desfășoară aceste chestiuni. Uh, iar în ce privește răspunsurile dumneavoastră, va prelua prezidiul domnul Von, pentru că eu, din păcate, va trebui să ajung în Germania. Je remercie les membres de cette commission pour. Euh, euh, Mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că ați menționat o serie de lucruri în întrebările dumneavoastră care sunt pertinente pentru activitățile noastre. Având în vedere ce ați spus că numărul de cauze soluționate de către tribunal a scăzut ușor față de anul 2016, asta poate fi explicat uh, având în vedere faptul că tribunalul a trebuit să se reorganizeze, având în vedere punerea în aplicare a celor două prime etape din reformă. Încă o dată, au venit foarte mulți uh, noi judecători, a trebuit să fie integrați și asta a avut un impact asupra reorganizării activității uh, și completelor de judecată. Și atunci e destul de ușor de înțeles că e nevoie de o perioadă de tranziție pentru de rodaj chiar, pentru ca efectele pozitive ale reformei să fie pe deplin resimțite. În orice caz, trendul este pozitiv, așa cum am subliniat, pentru că durata soluționării cauzelor și a procedurilor a uh, scăzut foarte mult și vedem că rata dintre numărul de cauze introduse pe rol și numărul de cauze soluționate este una uh, tot mai bună. S-a uh, mai pus întrebarea legată de numărul de followers pe Twitter. Curtea are 53.000 de persoane care ne urmăresc pe eh, Twitter. Foarte interesantă această statistică. Mi se pare că sunt foarte multe persoane care ne urmăresc pe Twitter cât privește faptul că mm, Curtea are o politică selectivă de publicare a diverselor eh, cauze soluționate sau altor evenimente, facem acest lucru pentru a nu avea prea multe lucruri, prea multe informații în toate sensurile. Cât privește numărul de colegi britanici, și am spus asta în chestionar, ca și alte agenții și instituții UE, Curtea a anunțat personalului său că nu va uh, nu va spune britanicilor că nu își mai pot ocupa în continuare locul în momentul Brexitului? Uh, nu, cu excepția nevoilor specifice ale serviciului sau serviciilor. Să nu uităm că curtea de pildă va trebui să continue să traducă uh, rezumatul cauzelor în limba engleză, chiar și după Brexit. În ceea ce privește acel consilier special care Uh, ajută curtea uh, în a înțelege ce și cum cu Brexit și consecințe administrative și juridice. Uh, noi nu am spus în chestionar cum a fost selecționat cum a fost selecționată această persoană, cum a fost ea aleasă și cum arată avizul de concurs sau fișa de post pentru că noi avem un regulament de procedură internă, articolul 53. Am fi putut să-l aplicăm, dar nu-l aplicăm pentru că nu este uh, un post ca oricare altul, ci unul de consilier special care depinde de creditele pe care le primim sau de banii pe care îi primim. Iar domnul Bradley, uh, consilierul respectiv, a fost angajat având în vedere că are niște competențe excepționale care îl recomandă foarte bine pentru sarcinile preconizate în postul său, mai ales având în vedere faptul că a participat la grupul de lucru de pe lângă Convenția Europeană și alte astfel de instanțe. Să nu mai vorbim că a, a fost judecător la Tribunalul Funcției Publice, precum și director într-un departament de la Comisia Europeană. Având în vedere apoi remunerarea stagerilor, din nou uh, am spus-o numai ce, asta ne preocupă într-adevăr. Curtea s-a mobilizat foarte repede după ce uh, doamna ombudsman ne-a tras atenția uh, și de mai multe luni încoace, efectiv, ne pregătim să adoptăm un proiect de decizie. Așteptăm doar ca să ne parvină banii respectivi la buget. Cât privește conflictul de interese și modul în care acesta poate fi stăpânit, controlat. Există măsuri în acest sens în codul de conduită al funcționarilor. Ele sunt deja luate, sunt aplicate, nu altceva, iar controlul acesta se face în jurul mai multor obligațiilor pe care trebuie să și le asume membrii. În primul rând, ei singuri uh, să vină și să declare posibilitatea unui conflict de interes în cazul în care li se credințează o cauză sau alta pentru a nu exista suspiciuni de lipsă de imparțialitate, dar de asemenea au și o declarație de interese financiare specifice, foarte detaliate, cu sumele pe care ei le-au investit în acțiuni, în obligații, în bonduri și mai știu eu ce, investiții în uh, firme și companii. Președintele Astfel, uh, înainte de a atribui uh, cauzele unui judecător sau altul, să se uite peste declarația de interese și să vadă dacă ar exista posibilitatea unui conflict de interese și astfel poate acest uh, dosar să fie transferat altui judecător. Există me- mecanisme prin care um, apoi uneia sau alteia dintre părți să se recuze uh, Președintele este ținut la curent, deci măsuri, practic, care garantează prevenirea conflictelor de interes în activitatea jurisdicțională. În ce privește misiunile efectuate de către membrii noștri, ei bine, acestea au ca scop nu mai permit uh, membrilor noștri să reprezinte instituția pe plan protocolar uh, și de, ca reprezentare. Domnul Von, vă rog frumos să vă concentrați intervenția pentru că sunteți într-adevăr mult prea detaliat în intervenția dumneavoastră, mai repede să încheiați, dacă se poate, da? Domnul uh, continuă. Da, deci uh, ne deplasăm de asemenea și vizităm instanțele naționale uh, cât privește celelalte cheltuieli, acestea sunt minime iar pentru sistemul integrat de gestiune a cauzelor sau a spețelor nu mai zăbovesc asupra lui, pentru că l-am menționat deja Uh, Vă mulțumim, domnule Placo, pentru răspunsuri. M-am mulțumit ce ne-ați spus în legătură cu personalul britanic și ce s-ar putea să li se întâmple cu Brexitul. Vă mulțumesc pentru cele spuse. Să, dacă continuăm tot așa, ne va prinde aici ora două, așa că va trebui să ne grăbim puțin. Din păcate, trebuie să-l rog pe următorul secretar general de la Curtea de Conturi să se încadreze în 5 minute în prezentare. E ceea ce doream să spun înainte să începeți discuția dumneavoastră. La 29 ianuarie am, a, vom avea o sesiune specială în camera cu președintele curții de, cu președintele aceste instituții pentru a discuta situația unui membru. Știu că colegii ar putea fi tentați astăzi să vă pună întrebări în legătură cu acest subiect, dar vă rog, stimați colegi, pe 29 ianuarie veți avea ocazia să puneți întrebări legate de subiect. Așa că, domnule secretar general, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului. În 2000 17, noi am avut 93 de rapoarte, unul tot la 4 zile, câteva speciale, 55 rapoarte anuale, altele specifice și am efectuat diferite analize și avem și diferite documente informative. 5070 de zile de muncă, Interpreții nu au textul care se citește cu viteză. Pe ce ne-am concentrat? Ne-am concentrat pe domenii speciale de interes pentru statele membre, pe uh, transportul feroviar, proiectul Single Sky, apa potabilă și gestionarea ei, tinerii fermieri și hotspoturile privind imigrația. Am fost de asemenea atenți și la guvernanța economică, așa că am publicat și informații legate de criza din Grecia. Ne-am ocupat de asemenea și de o revizuire a ceea ce se întâmplă la curte. Am fost atenți și la relațiile cu Parlamentul European. Domnul Lene, președintele nostru, a prezentat documentul anual de lucru am avut 60 de prezentări făcute în fața Parlamentului și o serie de reuniuni bilaterale care au fost organizate cu Parlamentul. Credem că această relație de muncă ne ajută să putem să răspundem nevoilor Parlamentului, avem o comunicare mai bună cu privire la rezultatele auditurilor cât despre indicatorii de performanță. Aceștia sunt pozitivi. Evaluarea este una bună și rata de aprobare este crescută. Cât despre acoperirea în media și aceasta a crescut în anul 2017 și cred că reușim astfel să contribuim la a ne apropia de cetățeni. Și aș mai spune că timpul pentru producție de 14,5 luni în medie și suntem foarte conștienți de faptul că încă nu am ajuns, atins obiectivul nostru de 13 și această comisie știu că e interesată de acest punct. Curtea de Conduri încearcă să dea dovadă de deschidere și față de lumea academică. Ne dorim ca oamenii să ne cunoască mai bine, să știe ce facem și vrem să ne apropiem și de cetățeni, mai ales de cei mai tineri dintre ei. Au existat o serie de inițiative pe care le-am lansat cu universitățile europene în anul 2017. Aș mai sublinia și faptul că numărul de directori femei și manageri femei în curte e undeva acum la 37%. Suntem conștienți de faptul că mai există dezechilibre și acest lucru se restinde mai ales în domeniul auditului. Așa că va trebui să depunem în continuare eforturi de îmbunătățire. Și aș mai sublinia și faptul că sub planul de șanse egale avem o cotă de 40% pentru toate funcțiile de management și ne dorim să ajungem la acest procentaj în următorii ani. Ne-am gestionat resursele cu precauție și vă voi da niște cifre. 5% reducere personal, 98% din buget, cât despre audit intern-extern, rezultatele au fost pozitive. Și colaborăm și cu EMAS de asemenea. În 2017 pot să spun că ne-am îndeplinit obiectivele și anume să ajutăm Parlamentul să ne aducem contribuția la gestiune am continuat reforma organizațională, astfel încât să putem face față mai bine noilor scenarii financiare, să avem un control mai bun și un mai bun control și al instrumentelor financiare. În anexa 2 din raport am inclus asemenea detalii și și în răspunsul la chestionar. Acolo veți regăsi informații mai detaliate, dar vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări, bineînțeles. Felicitări, puțin sub 5 minute. Foarte bine. Doamna Iala Sender, raportorul nostru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din nou îmi cer scuze din partea colegului meu care nu poate să fie alături de noi astăzi, nu se simte bine, așa că m-a rugat să adresez eu întrebările sale. În primul rând aș dori ceva mai multe detalii. E un lucru pe care noi îl urmărim îndeaproape. Are de a face cu OLAF și un nou acord administrativ și cooperarea cu biroul, cu parchetul european. Ne-ați putea da niște informații legate de aceste acorduri și negocieri? Nu voi intra în toate detaliile pentru că nu avem suficient timp, însă ne-am dorit să reacționați la această situație. Știm că există îmbunătățiri, că s-au planificat uh, auditori în ceea ce privește misiunile, absența sau prezența membrilor. Ne-ați putea da și un calendar pentru aceste planuri, e adoptat un asemenea calendar. Sunt lucruri pe care noi le urmărim îndeaproape și vă rog să le transmiteți membrilor curții de conturi, pentru că sunt subiecte pe care noi le analizăm îndeaproape. Cât despre șanse egale pentru bărbați și femei și prezența femeilor în rândul personalului, remunerarea, din nou aici avem nevoie de eforturi suplimentare în acest proces. E nevoie de o procedură în acest sens. O procedură astfel încât să fie numite femei în aceste posturi, să ne asigurăm că există o proporție de jumătate-jumătate pe lista candidaților. Din nou, e un lucru la care noi suntem atenți și știm că sunt instrumente care sunt utilizate, instrumente mai exacte. Ne vorbeați de o cotă, o cotă de 40%. Îmi închipui că aceasta a fost propusă, ne-ați spus că vă doriți să atingeți această cotă, însă când? Și obiectivul, țin să vă reamintesc, este de fapt de 50%. Apoi, un milion de euro pentru expertiză externă, pentru a aduce experți din sectorul bancar. Mă întreb dacă e o idee bună să fie făcute asemenea cheltuieli sau dacă nu ar fi mai bine să fie mai bine formați experții interni cât despre conflictele de interese, e ultimul punct pe care îl voi menționa. Selecționarea, anumiți membri care lucrează pe subiecte specifice Pare să existe o selecție în funcție de ce au făcut oamenii înainte. Sunt două cazuri pe care le cunosc și cu siguranță că dacă ne uităm îndeaproape vom mai găsi și altele. Așa că l-aș întreba pe secretarul general cum se gândește să abordeze această chestiune Curtea de Conturi, astfel încât să nu existe nicio urmă de îndoială din perspectiva conflictului de interese. Și nu mă gândesc doar la ușile, ușile rotative pe viitor, ci și alte aspecte. Sunt subiecte foarte delicate aici. Cred că dacă rezultatele sunt bine evaluate, atunci uh, nu sunt destul de bine evaluate, atunci se poate ajunge la semne de întrebare. Importantă e și mobilitatea, o mobilitate crescută între membrii curții de conturi pe viitor între diferitele domenii și pe diferitele materii, astfel încât să ne asigurăm că există imparțialitate. Mulțumesc, domnule secretar general, doriți să ne răspundeți la aceste întrebări? Da, vă mulțumesc. Voi începe cu întrebarea legată de Olaf. Am avansat cu munca, cu acest acord. Încă înainte de acest uh, nou acord pe care îl vom semna în curând, trebuie să spun că colaborarea pe care am avut-o cu Olaf exista deja și se desfășura în linii normale. De curând am organizat evenimente de formare în comun și un seminar în ceea ce privește experiențele acumulate în instituții. Și am discutat și despre rolul parchetului european. E un subiect pe care trebuie să-l urmărim îndeaproape pentru că există consecințe care vor fi resimțite în munca OLAF și consecințe care vor fi resimțite și asupra curții de conturi și cum va trebui să prelucreze caz, cazurile de evaziune. și ne gândim cum va arăta și pe viitor această colaborare între OLAF și parchetul european. Totul va depinde de cum va fi definit rolul pentru această nouă instituție, parchetul european. În ceea ce privește foști membri ai Curții de Conturi, fără să intru în detaliu, pentru că ne spuneați că va avea loc acea reuniune în 29 ianuarie. Vreau să vă spun că în 2016 Curtea de Conturi a luat măsuri astfel încât să putem să uh, aducem claritate în tot ceea ce înseamnă utilizarea mașinilor, autovehiculor de serviciu și așa mai departe. Și în anul 2018 ne-am ocupat de autorizațiile de călătorie pentru membrii. Până în februarie 2018 e responsabil de asemenea autorizații secretarul general. Înseamnă că și aici există un control intern, ex ante, ex post, același control care este valabil în cazul oricărui călătorii de servici. Au, s-au mai efectuat și alte controle, dar au fost făcute direct de președinte. Acum avem un sistem mai complex Pentru că există acum acest nou sistem prin care pot fi ur urmărite și controlate mai multe călătorii în același timp. În, în legătură cu Olaf s-a tratat o cauză concretă și nu mai multe, nu e nimic sistematic. Cât despre cele 40% de procente și cotele despre care discutam la egalitatea de șanse. În anumite sectoare, de exemplu în administrație, există deja peste 40% femei. Această cotă are de a face în primul rând cu cei care fac auditul. Cota pe care ne-am propus-o noi corespunde realității. Sunt mulți funcționari care urmează să iasă la pensie și noi credem că până în 2027-2029 vom putea să ajungem la acest procentaj. Cât despre colaborarea cu băncile, colab- a, noi acționăm pe trei fronturi, dacă, dor, dacă putem să spunem așa. Încercăm să îmbunătățim cunoștințele pe care le au angajații noștri. Pe păi acest subiect legat de bănci, de fapt în acest domeniu nu avem destui experți. Mulți dintre experți lucrează la Banca Centrală Europeană, de fapt, și nu vă va surprinde că e destul de greu să-i atragem spre noi pe, ace- pe acești experți. Am reușit să recrutăm câțiva, avem și măsuri de formare la nivel intern în acest domeniu, dar trebuie să ne bazăm și pe expertiză venită din afară astfel încât să putem face acest uh, control bun și în același timp încercăm să îmbunătățim nivelul de cunoștințe pe care le-au angajații noștri. Cât despre conflictele de interese, nu voi discuta despre niciun caz în detaliu, însă, cum știți, membrii Curții de Conturi trebuie să facă o declarație care e verificată de președinte, apoi sunt supuși aceștia unui cod de conduită. când se bănuiește că ar putea să existe un conflict de interese, atunci noi avem o procedură care funcționează și care intervine în asemenea cazuri. Dacă doriți să mai puneți și alte întrebări, vă răspund cu mare plăcere. Vă mulțumim. Să trecem acum la raportorii din umbră, două minute fiecare, primul domnul Salafranca. Am constatat cu mulțumire că în anul 2017 am avut acea perioadă de 14,5 luni de la început până la sfârșitul auditului, adică o perioadă mai scurtă față de perioada precedentă, când era o perioadă mai îndelungată, publicarea 16 luni, adică cu două luni mai puțin decât înainte, observăm că există această tendință pozitivă care se aliniază celor trei luni prevăzute în regulamentul financiar. Așa că e o strategie care funcționează. Înainte, 65% din rapoarte veneau în cadrul temporal stabilit. Voi menționa câteva întrebări din chestionar la care nu cred că răspunsurile au fost complete. A doua întrebare, rețelele sociale. În mod asemănător ca pentru Curtea de Justiție, nu există informații cu privire la numărul de persoane care urmăresc ce se întâmplă pe rețelele sociale, dacă a crescut, a scăzut acest număr. Apoi, întrebarea 15, sunt solicitate diferite informații în legătură cu munca plătită, nu există cifre acolo, iar la întrebarea 33, apar acolo anumite activități care sunt externalizate din cauza concedierilor dar nu se spune care sunt acestea și cred că e o întrebare importantă și apoi întrebarea 37, o reducere a misiunilor și anul de bază e 2014. Însă eu cred că ar trebui să analizăm anul 2017 pentru a face o comparare pentru descărcare. Mulțumim, domnul Clint are cuvântul. Vă mulțumesc. Pe pagina 20 din raport ne vorbiți despre un proiect în ceea ce privește locuri de muncă singură. Un, sigură, 1,7 milioane de euro a costat acest proiect. Pe mine m-ar interesa cum era, arată exact acest program și dacă a fost o ocazie unică sau e ceva ce se va repeta și anul viitor. Apoi m-ar mai interesa dacă există o relație între Curtea de Conturi Europeană și Curțile de Conturi Naționale și cum arată aceste relații dacă ele există. Și apoi dacă puteți uh, puteți să acționați și ca un mediator, puteți să diseminați bune practici și în celelalte state membre. Și vă mulțumesc și că Ați răspuns la solicitarea Parlamentului în legătură cu descărcarea bugetară și o felicitare acestuia și vă mulțumesc că ați acționat așa și să sperăm că putem să menținem planul prevăzut pentru toate celelalte instituții pentru acest an. Mulțumim, domnul Iavor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succint încă nu mi-am prezentat concluziile și vreau să revin la cazul Pinkston, eh, pentru că oricum vom avea întâlnirea eh, în camera. Domnule Garcia, spuneați că domnul Pinkston este un eh, caz individual și nu o problemă sistemică. Ca să fiu cinstit, nu știu dacă acesta este răspunsul pe care ni l-am dorit. <clears throat> Îmi amintesc că odată a existat o examinare, o verificare <clears throat> sistemică asupra tuturor membrilor um, și dacă există o verificare uh, sistemică și a apărut un caz, atunci înțeleg că Pinkston ar putea fi considerat ca și un caz individual. Dar aici uh, aș fi vrut să-mi răspundeți că uh, altfel, adică ceva de genul Curtea de Conturi uh, va continua să implementeze sistemul uh, verificării sistematice la toți membrii și atunci, uh, într-adevăr, acest caz va reieși ca unul individual. N-am niciun fel de întrebări pentru Curtea de Conturi la acest moment. Mulțumesc. Atunci, să revenim la secretarul general pentru răspunsuri. Mulțumesc. În ce privește rețelele de socializare, avem 17 uh, milioane uh, de follower pe Twitter, 4 milioane pe Facebook, 800 de mii pe YouTube. Nu am uh, cifre să vă arăt care este trendul față de anii de referință anterior, dar o să le pot transmite domnului Salafranca în numele comisiei. În ce privește întrebările specifice, uh, de pildă a fost întrebare în legătură cu, uh, cu întrebarea numărul 15 um, plățiment suplimentare pentru unii membri sau foști membri. Aici uh, nu, nu pot să vă confirm că așa, care exista plăți sistematice. Există plăți Uh, sau rambursări pentru anumite cheltuieli, de pildă cheltuieli de călătorie, de deplasare pentru foști membri care au revenit în calitate de experți. Atât. Deci călătorii de deplasare, nu mai mult. Iar în ce privește răspunsul la întrebarea 33, uh, activitățile decentralizate, ce am făcut noi este că am transferat un număr de funcții, cum ar fi cele de, legate de PMO, de managementul plăților, deci activități care nu sunt în mod specific legate de uh, activitatea de bază a curții. De aceea aceste sisteme de IT, de pildă, sunt folosite în cadrul unei co- unor cooperări interinstitu- interinstituționale. Sistemul, uh, platformă de gestionare a plății PMO este accesibil mai multor instituții și alte instituții fac același uh, lucru. Uh, evident că serviciile externalizate sunt supuse unor taxe. Acum câțiva ani am transferat inclusiv um, un membru al personalului pentru a eficientiza mai mult uh, activitatea noastră de auditare propriu-zisă, care este activitatea noastră de bază. Iar în ce privește răspunsul la întrebarea 37, cred că uh, curtea a fost aici foarte prudentă în uh, a obține certificarea EMAS. Pentru asta s-a făcut multe, s-au luat multe măsuri pregătitoare Eh, și acum trebuie să ne îmbunătățim standardele sau măcar să le păstrăm. Dacă vreți, eh, dacă vreți informații suplimentare, putem să vă oferim raportul nostru EMAS dedicat, care conține eh, măsuri privind diferiții indici și toate măsurile luate pentru îmbunătățirea eficienței noastre. Sperăm să reducem și să eliminăm chiar în în viitor uh, deșeurile de plastic în activitatea noastră este o inițiativă pe care o vom lansa în curând. Deci avem uh, măsuri preconizate în acest uh, domeniu. În ce privește proiectul Un loc de muncă sigur, cu costuri prevăzute de 1,7 milioane, asta era, aici avem a face cu o, o cheltuială, un cost unic um, și anume este, cheltuiala este legată de instalarea, instituirea unui, unui punct de acreditare la intrarea în clădire. Um, uh, o echipă a Poliției Spaniole, cu asistată de Poliția Națională din Luxemburg și cu niște experți de Interpol, au elaborat un concept de securizare a clădirii um, și am uh, pus practic uh, în, în opera un sistem de camere uh, de supraveghere video. Mai există câteva mici lacune ale sistemului pe care suntem în curs de acoperire. Va trebui, de exemplu, să mai să mai montăm un sistem de difuzoare pentru ghidarea persoanelor către ieșirile de urgență în caz de urgență și altele. În ce privește uh, colaborarea cu curțile de conturi naționale, această colaborare este reglementată în tratate. Curtea de uh, Conturi Europeană își uh, desfășoară activitatea sa um, și independent, dar evident și în cooperare cu, cu omologii din statele membre. Există o cooperare constantă, fluidă, între diferitele curți de conturi. Există o uh, întâlnirea anuală a bianuală, dată la 2 ani, a președinților curselor de conturi, unde sunt uh, stabilite coordonatele co- cooperării noastre, care însă este una cotidiană. Deci, evident că există un schimb de bune practici de informații și Curtea de Conturi Europeană um, de asemenea um, beneficiază de expertiza experților naționali de la curțile din uh, statele membre. Uh, de asemenea, și auditorii noștri uh, sunt detașați din când în când la cursurile naționale. În ce privește întrebarea domnului Iavor dacă cazul Pinkston reprezintă o, o lacună sistemică sau nu, um, am spus, făcând referire la raportul Olaf, că raportul 1 Olaf însuși constata că acest caz nu reprezintă o Uh, lacuna sistemului, ci este un, vorba mai degrabă de un caz individual. De asemenea, după cum s-a mai spus, uh, raportul a fost uh, desfășurat pentru a compara nou, vechiul sistem cu noul sistem, dar cred că domnul președinte Lene va putea să ne, vă ofere și mai multe uh, informații atunci când va uh, compara în fața dumneavoastră. Mulțumim pentru acest uh, răspunsuri foarte Uh, răspunsuri foarte eficiente și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a oferi și mai multe detalii atunci când colegii noștri vor, uh, o vor cere. Trecem acum la următoarele uh, instituții care au mai rămas. Sunt patru instituții care au rămas și aș începe cu Comitetul Economic și Social European. Domnul Brunet este secretar general aici. Aveți cuvântul.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 Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că activitatea comitetului în 2017 a continuat conform mandatului legislativ. Am adoptat peste 150 de avize și rapoarte. Ra- eforturile noastre au fost sporite pentru comunicare. Am dorit să mergem mai departe de ceea ce înseamnă comunicare cu celelalte instituții și să putem să ne adresăm și nivelului local, să discutăm cu asociațiile de angajați, angajatori și cu cu alte organizații civile. Comitetul a făcut de asemenea multe activități diferite sub egida Going Local, acțiuni specifice pe care membrii le fac în statele membre, astfel încât să poată să se apropie de diferitele elemente ale societății civile. Câteva exemple concrete în ceea ce privește continuarea muncii noastre. Am avut o consultare cu Comisia pe Cartea Albă cu privire la viitorul Europei. 27 de dezbateri au fost organizate în toate statele state membre cu peste 1000 de participanți. Am avut de asemenea o participare activă la semestrul european și la pilonul social. Apoi, un alt element important l-a constituit crearea împreună cu Comisia a platformei privind economia circulară. E un subiect care e important și se află în centrul muncii legislative în Uniunea Europeană. Cât despre domeniul comunicării, aici înregistrăm o creștere destul de importantă pe a prezenței pe Twitter, 20% și de asemenea și pe YouTube și avem peste 3000 de utilizatori. Execuția bugetară, rata rămâne destul de ridicată, ne apropiem de 96,5%. E un lucru de care suntem mândri, pentru că e un fapt care uh, reflectă faptul că avem proceduri bugetare foarte stricte față de noi înșine și ne mulțumește de asemenea și faptul că Curtea de Conturi în 2017, ca în anii trecuți, nu a găsit niciun fel de elemente specifice, probleme specifice în execuția noastră bugetară. Să trec la personal, în 2017 am continuat cu reducerea de 1%, care era obiectivul acordului interinstituțional din 2013. Avem un post, număr de posturi de 50 și transferuri pentru Parlamentul European, pentru Centrul de Cercetare și am cunoscut o creștere de, o descreștere a numărului de angajați. În ceea ce privește egalitatea de gen, ne mulțumesc ultimele cifre pe care le avem la dispoziție, ne aflăm la 50% în ceea ce privește managementul și 50, 53% sunt femei la nivel mediu de management. Mai sunt două aspecte importante de subliniat. Cooperarea cu Parlamentul European. Avem acordul din anul 2013 care continuă să fie prelucrat, contacte între diferitele, uh, între diferitele comisii ale Parlamentului, inițiative bilaterale, contacte între raportorii dintre cele două instituții. Uh, Continuăm și cooperarea cu Comitetul Regiunilor. În 2017 am avut o evaluare la jumătatea mandatului acordului de cooperare. Am pus în comun serviciile de traducere, de informatică, de gestiunea clădirilor și securitate, astfel încât s-au făcut economii importante pentru cei care plătesc impozit la nivel european. Și găsiți în detaliu în chestionar aceste elemente. Și mai e ceva ce ne preocupă, un al doilea și apoi un al treilea element. Uh, investiții importante în domeniul informatic. Ne gândim la 3% din buget, în mod normal se află la 7% în instituție acest procent, Un alt element care ne preocupă și pe care îl prelucrăm are de-a face cu clădirile, disponibilitatea sălilor de reuniune. Colaborăm cu Comisia astfel încât să putem utiliza clădirea Van Merlan pe care o împărțim împreună cu Comitetul Regiunilor și așteptăm să ia o decizie în acest sens Comisia în anul 2021. Și în final, domnule președinte, v-aș spune câte ceva și despre uh, agresiuni, știm că există hărțuire. Vreau să spun că în instituția noastră hărțuirea este luată în serios. Mă refer la inițiative care sunt luate la nivelul membrilor, cu sprijinul președintelui și cu sprijinul activ al președinților grupurilor. Ne dorim ca pe termen scurt să putem ajunge la o reformă la o reformă administrativă, să avem dispoziții în ceea ce privește prevenirea și lupta împotriva hărțuirii. Cât despre personal, de ani întregi noi avem o politică activă, avem decizii luate în ceea ce privește hărțuirea, în ceea ce privește avertizorii de opinie și avem și consilieri de etică acum. Așa că pot să neg orice idee cum că cineva din administrație ar împiedica persoanele să se exprime. Din potrivă, nu. Noi îi încurajăm pe toți cei care au de suferit toți cei care au probleme la locul de muncă, îi încurajăm pe toți aceștia să se exprime. În 2018 au existat anumiți, anumiți factori de tensiune care s-au manifestat. Nu voi intra în detalii pentru că ține de confidențialitate, trebuie să-i protejăm pe colegii noștri. Regulamentul ne obligă să o facem. Există anchete în curs, există acțiuni pozitive pentru sprijin medical, psihologic, administrativ și, repet, nicio altă opțiune nu este exclusă. Suntem foarte deschiși pentru că important e respectul la locul de muncă. E o valoare fundamentală și membrii noștri îi acordă o deosebită importanță. Vă mulțumesc! Thank you very much for that. We can now move... Mulțumim foarte mult! Trecem acum la Comitetul Regiunilor. Secretarul, Gena, secretar general este domnul Budinec. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați deputați. Doamna Ayala Sender, au fost amintite multe detalii administrative importante, de aceea vreau să mă limitez la chestiunile cele mai importante. Mai întâi, pregătirea anului electoral 2019. Apoi vreau să vorbesc despre acordul de cooperare cu frații noștri de la CESE dar și despre cooperarea cu dumneavoastră, membrii Parlamentului European. Anul acesta vom uh, încheia o, vom, uh, vom aniversa 5 ani de colaborare structurată. De asemenea, o să vă ofer și o perspectivă de colaborare pe viitor ce am făcut noi în 2017 pentru sau din 17 încoace pentru o bună organizare a alegerilor europarlamentare din 2019. Știți că mai avem doar șase luni până la alegeri. După cum a spus chiar uh, domnul președinte Tane, este vorba de democrație locală uh, și despre garantarea unor alegeri democratice peste tot. De aceea vreau să evidențiez sinergiile interinstituționale pe care le-am obținut atât în plan politic cât și în plan administrativ. În baza campaniei interinstituționale prezentate de uh, vicepreședintele nostru, uh, Comitetul Regiunilor este un partener um, uh, convins al campaniei noastre This Time I'm Voting. Uh, evident uh, că acest lucru se reflectă și în evenimentele pe care le organizăm și în canalele noastre de social media. Avem uh, uh, în toate localitățile din care provin membrii noștri multe evenimente pe care le organizăm. Am organizat 180 de dialoguri cu cetățenii în toate cele 28 de state membre. Am elaborat și o aplicație online care este deja utilizată de 40.000 de cetățeni. În primul rând ne adresăm uh, celor care urmează să voteze pentru prima dată, tinerilor, și tocmai de aceea uh, Parlamentul European și Comitetul nostru au organizat împreună cu, uh, în, în 2017 și 2018 un eveniment prin care încercăm să Uh, organizăm uh, o alianță activă cu peste 1500 de comunicatori activi uh, la nivel european. Aceștia își vor intensifica apelul pentru ca tinerii să voteze în lunile care urmează. În ce privește sinergiile în domeniul comunicare, în februarie vom sărbătoriei a 5 aniversare a cooperării noastre, după cum vă spuneam. Acum, în legătură cu cooperarea politică, eh, raportorii noștri, prin eh, activitățile lor în comitete și comisii eh, speciale, și-au intensificat activitatea. De asemenea, am elaborat o strategie pe termen lung comună, care cred că ne ajută foarte mult și în ce privește colaborarea uh, politică, cât și cea administrativă. Evident că în colaborarea noastră, în comunicare, suntem uh, aliați în ce privește creșterea în cadrul noului CFM a contribuțiilor la 1,3% din uh, VNB. Um, primarii și prin consilierii noștri regional s-au aliat într-o într-o coezi- o alianță pentru coeziune, pentru uh, a păstra politicile de coeziune. Cred că împreună vom putea să păstrăm conceptul de solidaritate. Toate regiunile trebuie să beneficieze de coeziune, se păstrează uh, cele trei tipuri de trei categorii de regiuni. Uh, știți că proiectele regionale sunt foarte importante pentru cetățenii noștri, pentru că acolo se vede ce face Uniunea Europeană pentru cetățeni avem o, o, un bilanț cuprinzător al uh, serviciilor. Uh, cei 24 de membri ai personalului pe care am transferat la EPRS uh, reprezintă un angajament vizibil din partea noastră pentru o cooperare integrată, holistică, sub egida președintelui nostru. La sfârșitul acestei prezentări, Eh, vreau să vă ofer eh, o mică perspectivă și de viitor. Am dorit împreună cu dumneavoastră să creăm un eh, nou precedent de cooperare interinstituțională, odată prin un dialog structurat, consolidat cu cetățenii noștri și, pe de altă parte, printr-o cooperare uh, Uh, mai activă cu autoritățile locale și regionale. Uh, stimați uh, deputați, vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați acordat de a prezenta acest raport și aștept cu nerăbdare întrebările noastre. O rog acum pe doamna Dianiello din partea Oficiului Ombudsmanului să își prezinte raportul. Domnule președinte, mă bucur să pot uh, uh, oferi o prezentare pentru prima dată uh, de la preluarea funcției mele ca secretar general privind activitatea ombudsmanului. Aș vrea să vă informez mai întâi în legătură cu evoluțiile în jurul activităților, activităților noastre esențiale și ele în extindere continue și apoi să vă spun despre măsurile pe care eh, le-am preconizat și pe care le-am luat în legătură cu eficientizarea activității noastre. În ce privește activitățile noastre centrale, în 2017 am continuat să implementăm strategia ombudsmanului, am încercat să obținem o mai, multă, mai mare relevanță, un mai bun impact, o mai bună vizibilitate în beneficiul cetățenilor europeni, eh, în special în ce privește dreptul acestora de a se adresa Uh, administrației centrale și europene. În 2017 am uh, constatat că există un interes constant pentru uh, canalele de socializare ale ombudsmanului, în special Instagram și Twitter. Suntem conștienți de resursele noastre limitate și de aceea depunem eforturi pentru a ținti în primul rând niște multiplicatori care pot duce mesajul nostru mai departe către un public mai larg. Pentru această vizibilitate crescută, iată că am și primit mai multe plângeri pe durata mandatului nostru și au fost făcute mai multe anchete ca în trecut. Vă dau câteva de exemple pentru a arăta care este impactul, pentru a ilustra impactul pe care uh, activitățile ombudsmanului îl au. Uh, numărul uh, stagiarilor neplătiți la Serviciul de Acțiune Externă. Uh, aici uh, am uh, investigat uh, în baza unei sesizări din partea unui tânăr austriac. În, apoi în ce privește consultări publice privind legislația în caz din Spania. Uh, au fost solicitate uh, informații uh, <clears throat> suplimentare în legătură cu anumite specii vegetale de um, porumb, o solicitare din Franța care a fost adresată în legătură cu activitatea unei anumite agenții europene. Credem că toate aceste chestiuni sunt foarte importante și esențiale. În ce privește sesizările strategice, ele au fost făcute în legătură cu activitățile Consiliului, apoi cu, activitate, cu accesul persoanelor cu handicap la anumite servicii, apoi relațiile, relațiile anumitor agenți economici cu autoritățile de reglementare în domeniul uh, medical înainte de depunerea uh, a dosarelor de acreditare <clears throat> uh, pentru anumite produse și dispozitive medicale. Pentru toate aceste situații, în materie de 85%, oficiul ombudsmanului a putut propune soluții concrete. În plus, depunem eforturi pentru eficientizarea activității administrative și de birou, încercând să ne consolidăm și capacitatea de a extinde activitatea noastră de bază. Mă bucur să vă pot raporta că în 2017 am putut să păstrăm o implementare, rată de implementare a bugetului de aproape 95%. Apoi, uh, biroul ombudsmanului uh, a adoptat un cadru de referință privind politica de personal, tot în 2017, și am uh, demarat anumite politici uh, în consecință. Dintre acestea aș evidenția politica privind uh, protecția și combaterea hărțuirii la locul de muncă. Această politică reflectă toleranța zero foarte clară a ombudsmanului vis-a-vis -vis de hărțuire. În 2018 <clears throat> a fost numit un ofițer responsabil pentru probleme etice și deontologice și tot personalul <clears throat> a fost uh, instruit în ce privește uh, detectarea timpurie și protecția împotriva hărțuirii. Este vorba de un, uh, un instructaj care este chiar obligatoriu pentru toate funcțiile de management. Ombudsmanul continuă să pună accent și pe egalitatea și echitatea de gen um, atât în poziție de management, cât și în, uh, la nivel administrativ. Aș mai evidenția o mai bună eficientizare a, uh, o continuă eficientizare a gestionării uh, sesizărilor și reclamațiilor. <clears throat> Asta, asta s-a întâmplat și mulțumită noilor proceduri din, implementate în 2016 încoace. Rezolvarea în timp util a sesizării și reclamațiilor este o prioritate pentru ombudsman. Timpul mediu pentru rezolvarea <clears throat> sesizărilor și reclamațiilor s-a redus de la 340 de zile în 2016 la 266 de zile în 2017. <clears throat> în 2017 am putut închide 57% din toate <clears throat> din uh, toate reclamațiile în timp de 6 luni și um, în 85% uh, de cazuri, din cazuri în mai puțin de 18 luni. Este o depășire a indicatorilor noștri în materie. Trendul pozitiv continuă și în 2018. În februarie anul curent, după o fază pilot, care a fost demarată uh, la sfârșitul anului 2017, am lansat o procedură accelerată de acces la uh, documentele de reclamații. Uh, pentru anumite cazuri este foarte important soluționarea rapidă a spețelor introduse de cetățeni. În final, permiteți-mi să mă folosesc de acest prilej pentru a vă informa că în urma experienței uh, pozitive, uh, în urma implementării premiului pentru bună administrare, ombudsmanul a, a instituit un nou premiu pentru bună administrare 2019. Premiul va fi decernat în, în iunie 2019 și așteptăm până la termenul limită publicat um, cât mai multe nominalizări. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Urmează acum uh, domnul Navers din partea ofițerilor pentru protecția datelor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, împreună cu mine se află aici doamna Maria Sanchez Lopez, uh, director de unitate HR în administrate. Mulțumită dumneai și echipei sale, am reușit ca și la Oficiul pentru Protecția Datelor să eh, ne punem la punct cu toate aceste chestiuni pe care ni le-ați eh, transmis. Suntem o instituție foarte mică, sunt cea mai, suntem cea mai mică instituție, dar asta nu înseamnă că nu luăm în serios eh, responsabilitățile noastre bugetare. și în organizația noastră mică este important să avem o execuție bugetară foarte bună. Ce facem noi? Supraveghem măsurile de protecție a datelor procesate în Uniunea Europeană. Vrem să instituim o bună cultură a protecției datelor în Uniunea Europeană și supraveghem și punerea în aplicare a noului regulament de bază privind protecția datelor. Pe 11 decembrie vom publica un prim raport de conformitate cu noile regulamente. În al doilea rând, oferim consultanță legiuitorului european Uh, în materie de protecție a datelor. În 2017 am uh, uh, primit 28 de solicitări de consultanță, în 2018 deja până acum 60. Și apoi, după, după crearea, adoptarea regulamentului GDPR, asistăm și noul board pentru punerea în aplicare a GDPR. Ehm, susținem în colaborarea noastră și eh, Europolul, FBI-ul eh, <laughs> european, ehm, iar eh, prin constituirea ehm, noului board privind protecția datelor, iată, ne-am asumat și o nouă activitate recent. Am, am primit toate recomandările dumneavoastră și în legătură cu uh, recomandările pentru 2016, acestea au fost uh, cu uh, toate implementate. Și pentru 2017 urmăm recomandările dumneavoastră. Spun așadar că chiar dacă suntem o organizație mică, ne asumăm cu maximă seriozitate sarcinile care ne-au fost date, iar în ce privește anul financiar 2017, constatăm că nu există niciun fel de observație în legătură cu um, conturile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Uh, mulțumesc. Acum să vedem care este doamna raportor, care locuiește pe raportorul, da, efectiv, doamna Iala Sender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, mă bucur foarte mult am auzit aici o serie de intervenții. Bun, la Comitetul Economic și Social mm, vreau să-l felicit pe domnul Brunetti, care numai ce a fost uh, nominalizat pe 14 noiembrie, nu așa, în funcție de secretar general și vreau să-l întreb, având în vedere că el uh, se ocupă cu resursele umane și cu bugetul în această instituție, acum că uh, ocupă funcția de secretar general, uh, când va fi numit noul director pentru resurse umane și pentru buget. În al doilea rând, mă bucur foarte mult că menținem în continuare o cooperare foarte bună între uh, Parlament și CS cu accent pe acele dosare cu valență socială și unde am fost sprijiniți de către Comitetul uh, Economic Social și Comitetul Regiunilor a urmat și el recomandările noastre. Dar mă preocupă un lucru și anume cheltuielile pentru partea informatică sau sistemul informatic sunt prea scăzute, doar 3%. Pe de altă parte, nu aș dori ca să facem ceva. Putem oare să vă ajutăm uh, cu bugetul? Ați menționat probleme. Noi suntem cei care controlează bugetul. Dacă se reduc anumite cheltuieli, până la urmă se va plăti mai mult. Mai bine să previi decât să vindeci uh, după aceea. Deci avem o viziune mai uh, de anticipare. Apoi, Mă bucur foarte mult uh, că lucrurile la comitete s-au îmbunătățit foarte mult în legătură cu costurile misiunilor și cu declarațiile de interese față de situația anterioară. Da, costurile cu misiunile au fost reduse că, cu uh, peste 12 milioane de euro pare ceva cât se poate de impresionant. Domnul Brunetti, dacă dorește, poate să reacționeze. Apoi, m-aș mai referi la tot ce înseamnă regulamentul uh, de procedură internă și conduita uh, funcționarilor. Aici mi se pare că dumneavoastră sunteți pe cale de a sau sunteți antrenați în exercițiu de reflexie, în sensul că au apărut totuși niște semnalări de cazuri de hărțuire. Însă, înainte de a trage orice fel de concluzii, aș dori ca dumneavoastră să veniți și să ne spuneți cu claritate cum doriți să informați membrii CSE care sunt tributari unor diverse culturi administrative și care nu tot timpul sunt prezenți la uh, Bruxelles și care se întâlnesc doar punctual, în ce mod doriți să informați pe acești colegi în legătură cu situațiile apărute? Deci nu mă refer la partea administrativă, ci la membrii CSE și la, să zic, cultura lor administrativă. Uh, la întrebarea 47, ați răspuns cum că practic nu au apărut din partea dumneavoastră cazuri care au ajuns în fața Olaf. Însă noi am primit de la sindicate o scrisoare în care se spune că tocmai Olaful are în curs patru anchete. Ce ne puteți spune despre asta? Și în concluzie, ceea ce privește acele măsuri uh, flexibile în ce privește posturile de lucru, eh, adică organizarea flexibilă a timpului de lucru. Mai ales femeile își doresc asta eh, sau sunt vizate de aceste măsuri, dar încurajați oare și pe tați eh, să profite și ei de aceste posibilități de a-și flexibiliza timpul de lucru? Iar uh, pentru comitatul, uh, Comitetul Regiunilor, uh, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru spiritul de cooperare de care dați dovadă, așa cum o face și Comitetul CESE. Și vă mulțumesc că și dumneavoastră cooperați cu noi, cu Parlamentul European. Aș dori să știu un lucru. Știți că avem un schimb de personal cu Parlamentul deci între noi și, și, și COR, acesta continuă? Ce se va întâmpla? Se va ajunge la un acord uh, definitiv cât ce privește paritatea? Uh, situația se înrăutățește. Tot mai puține femei sunt în posturi de conducere sau în posturi pur și simplu a COR. Pe de altă parte, precaritatea a sporit pentru că avem tot mai multe uh, persoane în funcție de agent temporar și tot mai puțin uh, Uh, funcționari sunt uh, angajați cu contract uh, nedeterminat, știm bine. Însă, în 23 octombrie 2018, Curtea de Justiție s-a pronunțat în ceea ce privește ex-auditorul dumneavoastră. Ce s-a mai întâmplat în acest sens? Apoi, protecția datelor și ce persoană se ocupă de aceasta. Acum, tot ce privește Agenția pentru Protecția Datelor, o întâmpin pe noua directoare și îi confirm că interesul pentru subiectul pe care dumneavoastră îl, îl, îl um, puneți în aplicare este foarte important. Iarăși, aici mă refer la acea muncă la distanță, teleworking și alte modalități uh, de flexibilizare a timpului de lucru. Profitați de aceste posibilități? Pe de altă parte, uh, urmărim cu multă atenție acea anchetă care a fost uh, desfășurată când vine vorba de accesibilitatea și mobilitatea în cadrul clădirilor instituțiilor și apoi bineînțeles, consecințele Brexit. A crescut și la dumneavoastră numărul de stagiari, stagiari neplătiți, deci foarte precari în condițiile în care volumul de muncă a crescut, iar personalul, bineînțeles, se reduce, deci nu cred că suntem pe calea cea bună. Tot așa, o întrebare adresată Autorității de Protecție a Datelor Europene. Știm bine că pentru aceste noi posturi și mandate au crescut uh, afectările bugetare cu 20% uh, și pe bună dreptate, pentru că Europa este lider în materie și dorește să se afirme și s-a afirmat bugetul pe plan internațional. Foarte bine. Am dorit să știm care sunt aceste, acele dificultăți și provocări cu care vă confruntați, având în vedere că, da, bugetul a crescut, înseamnă că și răspunderile în această materie au crescut. Cum faceți față? Noi uh, am uh, sprijinit crearea acestui comitet, unui comitet pentru protecția datelor uh, personale în Europa. Vrem să întrebăm ce sarcină are această entitate? În sfârșit, Am mai făcut o listare a altor probleme, transparența în ce privește misiunile și altele. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs întrebărilor noastre. Domnul președinte, dau cuvântul altor raportori, raportorilor din umbră și colegilor, câte două minute maxim, domnul Salafranca, în primul rând, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să vă spun că în cadrul activităților uh, COR, dar și CS, uh, au uh, existat o serie de progrese, o consolidare a cooperării cu Parlamentul de asemenea s-a desprins. Au au existat niște scăderi ale afectărilor bugetare. Aș vrea explicații. Ce privește întrebarea 10, consecințele Brexit, tot așa n-am primit cifre, ci mai mult uh, răspunsuri vagi. Ar fi poate mai bine să știm mai multe uh, cât au costat efectiv călătorile efectuate de membrii britanici ai celor două comitete. Cât privește auditul mm, nu am primit nici aici uh, un răspuns satisfăcător. E vorba de acea persoană care a invocat uh, o urgență medicală, uh, de fapt stresul foarte mare la care fusese supus. Este foarte clar că nu am primit un răspuns satisfăcător. În ce privește ombudsmanul european, în legătură cu acea, acea muncă la distanță. Da? Uh, și flexibilizarea timpului de lucru. Există o diferență între modul în care femeile respectiv uh, bărbații profită de aceste posibilități, poate cifrele ne-ar ajuta, apoi către Autoritatea de Protecție a Datelor. Vreau să vă întreb lucruri în legătură cu uh, concediul medical. Întrebarea specifică pe care am adresat-o nu a primit un răspuns clar. Uh, sistemul dumneavoastră pare că nu funcționează sau în orice caz nu a fost pus pe picioare. Domnul Clintz. Mulțumesc. Întrebări pentru Comitetul Economic și Social European au fost adresate deja de colega mea Ayala, așa că nu mă, mă voi repeta. Trec la Comitetul Regiunilor acolo, odată cu plecarea britanicilor din Uniunea Europeană, Există niște cifre socotite până în anul 2020 pe care ne le oferiți în document. Aș dori să știu cum ați ajuns la aceste calcule. Apoi, Condițiile de muncă de la Comitetul Regiunilor, acestea în sondajele făcute cu personalul, au fost evaluate ca fiind negative. Am dorit și aici niște clarificări și aș discuta despre un caz special, cazul lui Robert McCoy, un colaborator al Comitetului Regiunilor, a plecat de, multe, de mulți ani din comitet, a fost supus presiunilor să plece și a treia oară a câștigat în acest an domnul McCoy în fața instanței. Cu toate acestea, Comitetul Regiunilor nu e dispus să accepte această hotărâre așa cum ne-am fi așteptat și anume să-și ceară scuze de la acest domn și să îi ofere statutul de avertizor. Așa că m-ar interesa care e ultima poziție a comitetului în acest sens și cum va arăta în continuare procedura cât despre doamna ombudsman. Se discută despre călătoriile pe care le face, cât de des se fac aceste călătoriri, cât călătorii, cât costă ele și apoi pentru Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ni se spunea că există materiale publicitare și e nevoie de 60 de milioane de euro în acest sens. Ce fel de materiale publicitare sunt acestea? Mulțumesc! Next, Mr. De Jong. Domnul De Jong urmează. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș invoca un punct de procedură. Aș invita secretariatul să noteze că aș dori să discutăm aceste descărcări sau procedura prin care ele sunt discutate la coordonator, pentru că mi se pare că mergem prea repede, nu avem suficient timp să analizăm situația. În ceea ce privește CESE și COR, Două aspecte mă preocupă. Vizibilitatea, respectiv eficiența muncilor. Când vine vorba de vizibilitate, văd că există multă dorință și entuziasm pentru că aceste entități să devină mai uh, vizibile, dar mi-ar place în scris să primesc mai multe informații legate de activitățile pe plan local ale CESE, de pildă. De asemenea, aș dori să știu mai multe în legătură cu ce fac CESE și COR uh, în legătură cu cetățenii care vizitează uh, Bruselul la Parlament avem acel parlamentarium care atrage foarte mulți uh, turiști, a devenit o adevărată atracție turistică. Ce fac aceste două instituții pentru a uh, face ca clădirile lor ca să devină mai atractive pentru turiști? Uh, 120 de uh, regiuni au fost uh, menționate în uh, întrebările pe care le-am adresat, în răspunsurile pe care le-am primit și aș dori să am mai multe detalii în acest sens. Cât privește eficiența muncii, pe de-o parte, CS are indicator de performanță cheie, îi aplică, dar ce ul nu are așa ceva. Ei spun că au activități de natură administrativă și nu se pot aplica aici indicatori de performanță. De unde această discrepanță? Și apoi mi-ar place să știu și uh, cum arată acești indicatori de performanță pe care îi aplică CESE. Mulțumesc, dragi colegi. Înainte de a da cuvântul din nou secretarilor general pentru uh, Uh, răspunsuri. Aș, uh, am o întrebare eu pentru Comitetul Regiunilor și pentru Comitetul Economic și Social, respectiv legătură cu mm, lucrurile pe care colegii le-au tot menționat, de fapt lucrul pe care l-au menționat, uh, l-au menționat toți colegii, e vorba de Brexit și care ne dă mult de furcă în ultima vreme, vreau să vă întreb următoarele. Dacă ați avut discuții în legătură cu modul în care continu- veți continua relația cu uh, Regatul Unit, cu autoritățile locale și uh, alte entități administrative um, din Regatul Unit, asta pentru uh, COR, respectiv pentru um, principalele, principalii actori sociali în cazul CESE și, în sfârșit, dau cuvântul în primul rând uh, Comitetul Economic și Social. Mulțumesc, domnule președinte! O să încerc să dau răspuns acestor întrebări care au fost uh, numeroase și dacă cumva uit ceva, mă scuzați, voi încerca să rectific situația. În primul rând îi mulțumesc doamnei Ayala Sender pentru cuvintele amabile. S-a făcut un comentariu legătură cu reducerea cheltuielilor uh, legate de călătorii și cazarea membrilor. Într-adevăr, dacă ne uităm la cifrele respective, scăderea există, um, dar nu este atât de mare. Este totuși uh, aproape de 10 milioane, ceea ce nu e de aici, de acolo, până la urmă. Acum, ce facem cu subinvestițiile în uh, sistemul informatic? Am făcut o cerere către autoritatea bugetară pentru că, da, ni s-a răspuns că în vremuri de austeritate bugetară nu se poate face mare lucru, dar ni s-a promis că poate în cursul anului vom putea să beneficiem de niște viramente ca să luăm bani de la acele capitole bugetare care poate nu vor fi cu totul cheltuite sau linii bugetare nepedeplin cu cheltuite. S-a mai pus o întrebare în legătură cu uh, hărțuirea, campanii pozitive în acest sens. Pe plan uh, administrației și al managementului există un exercițiu de reflexie care se petrece actualmente. Ne gândim la o campanie de informare și de formare pentru a difuza informații în legătură cu ce înseamnă să lucreze într-un uh, mediu multicultural. Deci, muncă de lămurire, de conștientizare uh, și așa mai departe. Asta este campania pe care ne-o dorim și o să fie desfășurată anul viitor. În ceea ce privește Olaf, ehm, e vorba de cazuri din 2017. Cât privește 2018, nu avem cazuri. Nu s-a menționat așa ceva, dar urmărim uh, cu atenție situația și nu excludem nimic și bineînțeles că orice fel de organism poate să vină și să verifice această situație. La noi s-a mai pus o întrebare în legătură cu creșterea ratei de participare a personalului uh, masculin la uh, acele eforturi de flexibilizare a timpului de muncă un astfel de efort uh, se poate cere, pentru că pur și simplu personalul nostru este în proporție de două treime, de două treime feminin. Deci lucrurile, da, pot să, pot să fie mai bine puse în context. Apoi, în ce privește cumulul de funcții, uh, și asta vizează postul meu actual, actual înseamnă o sarcină foarte grea, și dorim ca lucrurile să fie îndreptate cât mai curând posibil. Și asta se va și întâmpla. Domnul Salafranca a adresat o întrebare în legătură cu reducerea ratei de executare bugetară. Au existat niște anulări anul trecut, anulări de activități, ceea ce a însemnat că am avut o execuție bugetară mai redusă. Suntem în parametrii destul de buni, dar bineînțeles că ne dorim să facem cât mai multe uh, sau fapt, maximul posibil cu sumele care ne sunt date la buget. În ceea ce privește Brexit, o întrebare care nu a apărut în, în uh, formular, vreau să vă spun că uh, probabil vom avea o reducere de aproximativ 320.000 de euro pe doi parametri. Nu vom mai avea membrii britanici ei actualmente sunt 24 uh, la număr, deci pe ultimele trei trimestre din 2019 acești membri vor pleca, deci nu vom mai avea cheltuieli cu ei pentru deplasarea la plenară și așa mai departe. Ei au și o indemnitate informatică care le este acordată și dintr-o dată și acești bani au dispărut din previziunile bugetare. Privește burnout. E o chestiune care ne preocupă foarte mult. Aici avem aici o adevărată dilemă intelectuală și discutăm cu serviciile medicale actualmente pentru că burnout nu este o patologie recunoscută de profesia medicală, însă conducem campanii de informare Invităm experți eh, care să se adreseze categoriilor de personal cele mai supuse riscului pentru a vedea dacă sunt probleme, riscuri am făcut și o anchetă sau un sondaj legătură cu riscurile psihosociale. Vom face acest exercițiu și anul viitor pentru a avea date un pic mai precise în acest domeniu atât de important. Domnul de Jong a pus o întrebare în legătură cu anumite activități ale anumitor membri și aș propune să se răspundă în scris la acestea. În ce privește vizibilitatea comitetului, ce facem noi pentru asta? În momentul în care sunt uh, manifestări cum ar fi zilele Europei și cred că și cei de la CEUR fac, fac uh, asta, noi uh, facem parte din acel traseu pe care turiști, vizitatorii Uh, îl urmează. Suntem și noi în acest, uh, în acest uh, traseu și până la urmă reușim să primim cam 8.000 de vizitatori pe an. Domnule președinte, apoi ați pus întrebarea cu relațiile noastre cu Regatul Unit după 29 martie anul viitor. Această țară nu va mai fi membra a UE și noi la comitetul nostru continuăm să reflectăm la asta. Avem un grup de lucru în acest sens și acolo se examinează și aspectele mai administrative legate de soarta membrilor noștri, dar și aspecte mai ample legate de relația noastră cu această țară, însă fără să mă antepronunț uh, pe plan politic, probabil că Uh, va exista uh, o foarte mare tendință de a consolida sau de a menține, în orice caz, relația noastră cu reprezentanții societății civile, domnul președinte. Trebuie să ne grăbim puțin, așa că îi rog pe ultimii trei vorbitori rămași să se încadreze în 5 minute, vă rog. Comitetul Regiunilor, vă rog. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Foarte pe scurt, doamna Ayala Sender cu personalul ne-am oprit pentru că am făcut acel transfer pe care îl menționam, cei 24 care au fost uh, transferați spre PRS. Egalitatea de gen, o provocare care persistă, avem o strategie dedicată pe care o implementăm mai ales în management și anume șefii adjuncți de unitate, șefii de sector sunt vizați aici. Avem multe campanii de sensibilizare în domeniu. În medie suntem undeva cu procentajele, nu am timp să intru în detalii, dar am fi undeva în management de mijloc, suntem la media instituțiilor, unde suntem ceva mai în urmă din cauza că suntem micuți în pozițiile de vârf din management. Dar la restul nivelurilor suntem peste 50%, așa că cred că avem perspective foarte bune. Numărul de contracte, da, a crescut. Acest fapt are de a face cu eforturile crescute pentru securitate și de asemenea au existat și modificări organizaționale importante. Aveam nevoie de sinergii pentru mm, substituiri pe termen lung și să oferim și contracte pe termen mai lung. Domnul McCoy, da, e un uh, subiect în desfășurare, e un subiect de demult și aș sublinia aici faptul că Comitetul Regiunilor, cum s-a întâmplat și cu alte hotărâri judecătorești, noi vom pune în aplicare hotărârea uh, curții care a uh, anulat decizia luată în uh, comitet. Pot să confirm faptul că avem o intenție clară de a închide acest caz în interesul ambelor părți și în același timp respectând regulamentul pentru personal și alte obligații. Autoritățile politice din COR au analizat această hotărâre recentă a curții, vor examina în continuare ce mai e de examinat la data de 4 decembrie. Cred că atât am avut de spus, sper că i-am răspuns doamnei Ayala Sender. Câte despre întrebările domnului Salafranca, bine, situațiile legate de burnout în ce ore. Nu e o situație ideală, fiecare caz de burnout e un caz în plus, avem șapte asemenea cazuri acum. E un lucru uh, pe care încercăm să îl prevenim prin campanii de sensibilizare, prin formare specială și așa mai departe. Cât despre costuri legate de închiriere, vom reveni cu cifre pentru că nu le am acum și aici pot să menționez și eu cele spuse de colegul meu de la Comitetul, de la Comitetul Economic și Social European. Domnul Clinț, acum calculele legate de Brexit, din, din uh, nou, ca și în cazul colegului meu, avem 24 de oameni, cheltuieli cu călătoriile lor, reuniunile, costuri care nu le vom mai avea după Brexit. Condițiile pentru personal sunt subiecte în discuție pot să vă spun că în 2017 am avut primul chestionar de mulțumire în, între angajați. Nivelul de mulțumire a fost unul crescut. Noi am trecut peste media înregistrat în alte instituții, însă, într-adevăr, există domenii în care ar trebui să muncim mai bine. Din acest motiv avem și interviuri la plecarea din instituție și acțiuni de continuare. După acestea, domnului De Jong, vizibilitatea. Mă bucur că mi-ați adresat această întrebare, domnule De Jong. Ne arată că trebuie să comunicăm mai bine cu dumneavoastră. E foarte importantă și aș sublinia-o cu roșu dacă s-ar putea. Cele 180 de evenimente sunt evenimentele noastre, doar ale noastre. E foarte important. Am reușit, prin intermediul aplicației, și ajungem la 40.000 de cetățeni, noi singuri. Și am dovezi aici, domnule De Jong. Iată documentul nostru pe care vi-l voi înmâna cu plăcere. În document se vede doar și că am organizat evenimente și ce rezultate au avut și Consiliul European a semnat o scrisoare spre secretarii generali ai instituțiilor în care li se cere să anexeze rezultatele în concluziile Consiliului European. Președintele nostru a scris domnului Tusk. Ne-ați întrebat ce putem să le oferim noi vizitatorilor. Nu suntem o instituție bogată, nu avem un muzeu impresionant. Îmi pare rău, poate dacă am avea un buget mai mare am putea să avem. Însă ceea ce avem noi e altceva. Suntem prima instituție care a început vizite virtuale și avem formare online pe politică regională, pe democrație și așa mai departe. Avem formări care au loc la intervale bine determinate de timp și suntem prima instituție care face așa ceva. Avem pe an 40.000 de vizitatori și avem deci un schimb bun de păreri. Și mă apropiu de sfârșit. Din partea vicepreședintelui o întrebare. Avem un uh, grup care se ocupă de Brexit. Da, ne aflăm în contact cu ei. Am fost în Irlanda, la frontieră, am fost în Parlamentul din Scoția și vedem provocările pe care, care sunt în fața regiunilor. Există probleme la nivel național și aici trebuie să activăm noi. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule vicepreședinte. Trebuie să accelerăm cu eforturile regionale astfel încât să existe există compensarea de care e nevoie la nivel regional, avem instrumente, avem documente în acest sens, există posibilități de a avea organisme transfrontaliere, acele grupuri de cooperare teritoriale europene. Bineînțeles, continuă dialogul, facem analize, încercăm să estimăm impactul Brexitului asupra regiunilor noastre. E un dialog pe care îl continuăm și cu negociatorul șef. Așa că da, e într-adevăr o provocare, sunt de acord cu dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim. Dacă ați putea să-mi trimiteți acel document, dacă e disponibil, v-aș mulțumi foarte mult. Urmează Ombudsmanul European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la diferitele întrebări, poate voi încerca să le regrupez și, bineînțeles, vă rămân la dispoziție, la dispoziția comisiei și membrilor. Vă pot trimite informații suplimentare în scris, mai ales cifre. În ceea ce privește munca la distanță și locurile de muncă flexibile, avem noi reguli puse în aplicare din 2017. Totul a avut succes în ceea ce privește asigurarea echilibrului între viața privată și muncă pentru personalul nostru. Utilizarea e destul de ridicată. În acest uh, nou sistem a dus la o creștere a flexibilității în ceea ce privește gestionarea absențelor. Cât despre utilizarea uh, orelor flexibile de muncă și posibilităților de lucru la distanță între femei și bărbați. Așa cum vă spuneam, situația aceasta arată în felul următor. E ceva valabil pentru toate instituțiile în acest moment și anume intervine o nouă forță de muncă formată în special din femei. În proporții, utilizarea e aceeași între cele două sexe, însă în termeni absoluți, noi folosim mai multe posibilități pentru femeile folosesc mai mult munca la distanță pentru că sunt mai multe, dar vă pot da și cifre concrete. Cât despre agenții contractuali și posibilitățile existente, s-a spus că ombudsmanul, doamna ombudsman, continuă să aibă proeminență. Nu e un lucru pe care și îl dorește ca atare, ci un lucru care ajută în comunicarea cu cetățenii europeni. De aceea am abordat mai multe activități în domeniul nostru special de interes, mai multe anchete, mai multe anchete strategice, uh, cu resurse limitate. Cum vă spuneam, am început, uh, mi-am început funcția la 1 septembrie ca secretar general. Vă pot asigura pe dumneavoastră și comisia dumneavoastră că analizez cu atenție planurile existente, fiecare post care este înființat, fiecare funcție care există și am convenit cu doamna ombudsman că voi face o raportare detaliată pe această situație. Dacă voi observa vreo situație care necesită o corectare, atunci cu siguranță o voi menționa și stau, vă stau la dispoziție să continuăm discuțiile pe acest punct cât despre misiunile pe care le efectuează doamna ombudsman. Mă voi întoarce la acest subiect care tot revine. Suntem o instituție mică care încearcă în continuare să își crească prezența și importanța. Nu pentru că ne dorim să fim vizibili ca atare, ci pentru că ne dorim să ajungem la cetățeni. Misiunea avocatului poporului e legată de acest fapt. Încercăm să ajungem la cetățeni prin toate căile posibile. Misiunile pot fi urmărite pe pagina noastră de internet. Din nou, vă dau cu mare plăcere detalii dacă aveți nevoie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și acum, în final, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Vă mulțumesc, doamne președinte, foarte pe scurt. În primul rând, mulțumesc pentru observațiile făcute de domnul Salafranca, doamna Ayala. Ați discutat despre creștere în instituția noastră. Creșterea e importantă pentru că e tot mai importantă protecția datelor. Așa că noi vă mulțumim pentru sprijinul acordat, mai ales în această comisie, astfel încât să avem resursele de care avem nevoie. Noi am solicitat să avem același nivel de creștere pe care îl vor avea și autoritățile naționale de protecție a datelor. Bineînțeles că nu e suficient, dar va trebui să ne mulțumim cu atât, pentru că dacă vedem ce procentaje de creștere au autoritățile naționale, atunci și noi trebuie la nivel european să ne descurcăm cu ele, însă ne mulțumește sprijinul și noile resurse pe care le-am primit. Vorbeați de noul Consiliu pentru, autoritate, pentru protecția datelor, New European Protection Data Board. Înainte existau legisla, exista legislația națională implementată la nivel național de autoritățile naționale. Acum, cu un nou regulament, avem legislație europeană care trebuie să fie pusă în aplicare la nivel european prin intermediul unei autorități europene de protecție a datelor, dar din păcate lucrurile nu stau așa pentru că legiuitorul nu a fost gata să facă acest pas înainte, așa că există un nou organism, o coordonare între autoritățile naționale de protecție a datelor. Pentru a ne asigura că există dimensiunea europeană, secretariatul acestei comisii se ocupă acum de acest domeniu, astfel încât să economisim niște bani, să există sinergie între noul organism și autoritatea noastră. Cât despre întrebarea dumneavoastră, domnule Salafranca, modelul SISPER, acesta are de a face cu raportare în domeniul HR, procesarea datelor. Comisia a fost puțin reticentă să inițieze o discuție cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor pe tehnologie, pe procesarea datelor personale. Uh, dar am reușit să obținem acest nou modul și tocmai mi-a spus colega mea, Marian, că vom avea o reuniune vineri la care vom discuta tocmai despre punerea în aplicare acestui nou modul. Așa că pentru viitoarele exerciții cu siguranță vom putea să avem date mai concrete. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Încheiem această discuție. Le mulțumesc tuturor secretarilor generali, raportorilor pentru contribuția la discuție. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct, punctul 6, descărcarea de gestiune a întreprinderilor comune. Avem doar 14 minute la dispoziție. 40 de minute la dispoziție pentru că la ora 12 avem o reuniune comună cu Comisia Bugete. Vă voi ruga să părăsiți sala în liniște astfel încât noi putem să și discutăm următorul punct. Okay, I, I'm going to start the next item. Um, Bine, vom începe următorul punct în 30 de secunde. Dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Stimați colegi, dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți acum, astfel încât noi să putem trece la următorul punct. Okay, let's, uh, let's make a start to the, the next item, which as I said is... Bine, haideți să continuăm cu următorul punct, descărcarea de gestiune a întreprinderilor comune. În primul rând, Curtea de Conturi, doamna Gal Pelț, bun venit în comisia noastră. Știm că ați fost membra acestei instituții, bun venit în comisia noastră. Întâi veți interveni dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că mă bucur foarte mult să mă aflu aici în Parlamentul European după mai mult de un an și mă bucur să văd fețele cunoscute ale foștilor mei colegi cât despre raportul nostru pe întreprinderile comune pentru anul 2017, ca în fiecare an am făcut un audit și am emis avize cu, în ceea ce privește fiabilitatea conturilor și legalitatea și, și legalitatea tranzacțiilor din spatele lor. Cu toții știm ce sunt aceste întreprinderi comune, sunt parteneriate UE public-private cu industria, cu grupuri de cercetare și statele membre, care joacă un rol important în a în a efectua aspecte importante din politica de cercetare a UE. În 2017, bugetul total pentru acestea a fost la 2,1 miliarde de euro, în comparație cu 1,8 miliarde de euro în 2016, adică aproximativ 2% din bugetul total al Uniunii. Așa cum știți, în conformitate cu regulamentul financiar al Uniunii Europene, auditul în ceea ce privește conturile este dat unor firme externe, independente, pentru fiecare dintre întreprinderile comune. Curtea revizuiește calitatea muncii care a fost făcută de aceste firme externe de audit și am obținut asigurări suficiente că ne putem baza pe munca care a fost făcută atunci când ne formulăm noi avizul privind auditul cât despre fiabilitatea conturilor, în 2017, conturile finale pentru toate întreprinderile comune a fost prezentat în din toate pozițiile, poziția financiară, rezultatele în ceea ce privește operațiunile și fluxurile de numerar. Curtea a oferit avize clare pentru toate aceste întreprinderi comune cât despre tranzacțiile din spatele conturilor anuale. Aceste tranzacții au fost legale în, pentru toate dintre aceste întreprinderile comune, în afară de Excel. Ca în anii trecuți, am avut un aviz calificat pentru Excel, pentru că existau metodologii nearmonizate care au fost utilizate de autoritățile naționale de finanțare. Cu toate acestea, această chestiune are de-a face doar cu plățile din uh, FP7. Pentru orizont 2020, auditul a fost făcut de Serviciul Comun al Comisiei pentru Audit. FP7 se află acum în ultima etapă și de aceea această chestiune urmează să dispară în anii viitori. Ca în 2016, am pus accentul pe uh, energia de fuziune. Curtea observă că s-au făcut pași pozitivi pentru a îmbunătăți managementul și controlul, însă am vrut să atragem atenția asupra faptului că ar putea să crească costurile și să înregistreze întârzieri în punerea în aplicare a proiectului ITER. Așa cum știți, în 2017 Comisia a completat evaluarea finală pentru uh, întreprinderile comune de sub FP7 și cele de sub Orizont 2020. Performanța întreprinderilor comune a fost evaluată ca fiind pozitivă, dar s-au făcut și niște recomandări, așa că fiecare întreprindere comună a pregătit un plan de acțiune, plan de acțiune care a început să fie, au, planul de acțiune care au început să fie puse în aplicare în 2018. În auditul din 2018, Curtea de Conturi va vedea ce s-a întâmplat cu acest aceste planuri de acțiune. În ce privește Horizon 2020 și eh, FP7, eh, nivelul de implementare eh, a întreprinderile comune a fost 82% sub egida programului cadru de cercetare 7 și 23% pentru Horizon 2020. Uh, în rezumatul, auditul pentru 2017 a confirmat rezultatele pozitive din anii precedenți. Salutăm faptul că întreprinderile comune au uh, luat măsuri de corectare față de uh, comentariile și recomandările anului precedent. În același timp, um, s-a acordat o atenție sporită unor aspecte bugetare de management financiar de control intern. În concluzie, pentru 2017 avem 8 avize curate, zicem, pentru uh, uh, conturi, un uh, aviz calificat pentru Excel, în ce privește legalitatea și regularitatea unor tranzacții de fond și un, un aviz care, centrat pe Fusion for Energy. Mulțumim frumos pentru acest raport. Uh, dau cuvântul uh, raportare doamnei Blabaiova pentru comentarii. Voi încerca să răspund cât se poate de rapid, dar uh, cred că se cuvine mai întâi să facem câteva remarci generale și apoi voi, aș, voi avea câteva întrebări concrete pentru întreprinderile comune. Vreau să mulțumesc curții pentru verificarea activității acestor acestor întreprinderi comune. Vreau să mulțumesc și întreprinderilor comune pentru faptul că contribuie la agenda de cercetare inovare a Uniunii Europene în general. Și dar trebuie să felicităm și Comisia pentru că a, am am avut în raportul interimar, interimar de evaluare a întreprinderilor comune niște date foarte fiabile culese de comisie pe care a putut să le folosim acum uh, ca evidențe în activitatea de raportare. Când vine vorba de evaluarea valorii adăugate a Europei, mă gândesc în primul rând de la cercetare, inovare și educare, educație. Horizon 2020, ca și predecesorii uh, săi, arată că o combinare a resurselor uh, cetățenilor, dar și a cunoștințelor, a talentelor, nu face altceva decât să ne întărească poziția ca lider și actor global în materie. Cu siguranță că întreprinderile comune contribuie la, inclusiv la crearea unor locuri de muncă. În ce privește uh, Horizon 2020, abilitatea de a structura uh, Eh, și a mobiliza anumite sectoare, industrii, eh, diferiți actori, eh, ne ajută să aducem împreună actori și agenți economici care poate că inițial nu par să aibă legătură prea mare unii cu alții. Asta este o mare valoare adăugată a întreprinderilor comune. Mă bucur că aceste întreprinderi comune nu doar mobilizează uh, resurse uh, public-private semnificative, ci devin și uh, un fel de lideri în uh, punerea aplicarea unor politici publice. În ciuda multor realizări, experții în general reclamă nevoia de a include mai, mai multe categorii de părți interesate în consorțiile de proiect, dar și în uh, punerea aplicarea proiectelor. Vreau să întreb, da, uh, întreprinderile uh, comune reprezentate aici, dacă o astfel de extindere a părților interesate și implicate de la mari agenții economici până la IMM-uri, dacă așa ceva are, este, este fiabil, dacă așa ceva este de imaginat aici se poate crea, uh, se poate îmbunătăți și spori valoarea adăugată a întreprinderilor comune prin această uh, extindere a domeniului de aplicare? Știți că, uh, știți că întotdeauna vorbesc despre performanță și uh, alți indicatori. Nu vă voi concentra de aceea asupra Uh, neregulilor care sunt sub 2% sau asupra unor detalii mici. În ce privește programele de sub egida FP7, mă bucur că au fost stabilit niște indicatori uh, cheie de performanță care au fost definiți inițial pentru a măsura impactul uh, din, part, din punct de vedere al decidenților și al părților interesate. În același timp, sigur că înțelegem că măsurarea indicatorilor de performanță cheie nu este încă posibilă. Totuși, aștept să, aștept să, să vedem acești indicatori pe viitor, pentru că cred că trebuie să înțelegem mai bine cum funcționează acești indicatori cheie de performanță. Uh, sper că pe viitor, așadar, să primim uh, cifre reale, concrete. Mă îngrijorează puțin evaluarea interimară, care arată că doar 34% din proiecte și-au atins 100% obiectivele și sau au produs rezultate diferite de cele scontate. Deci nici măcar obiectivele din anexele tehnice nu au fost, nu au fost atinse doar puțin peste 50% din proiecte și-au atins uh, toate obiectivele. Deci vreau să întreb atât Comisia cât și întreprinderile comune unde văd că ar exista obstacole în calea atingerii obiectivelor mm-hmm. lor formulate. Uh, ar fi de util un, uh, un cadru de referință al resurselor romane, un set de indicatori de performanță cheie? Ce putem noi face aici pentru a îmbunătăți situația? În ce privește rap- uh, raportul curții, uh, la sfârșitul anului 2017, instrumentele de monitorizare ale Comisiei nu au revelat o de evoluție, uh, o dezvoltare, așa cum a fost preconizată pentru aceste întreprinderi comune. Cel puțin în, patru, în cazul a patru întreprinderi comune, situația nu este clară. Când vor fi așadar, stimată Comisie, disponibile noile instrumente de măsurare? Apoi, nu în ultimul rând, am fost informat că regulamentul actual nu favorizează neapărat cooperarea dintre întreprinderile comune care ar putea să uh, crească și mai mult uh, sinergia uh, prin împătășirea resurselor, a bunelor practici și așa mai departe. De pildă, ar putea fi făcute uh, licitații publice comune sau uh, apeluri uh, pentru oferte comune ale întreprinderilor comune. Și atunci ne interesează în legătură cu o, o mai bună colaborare între întreprinderile comune, care sunt obstacolele, cum putem crea mai multe sinergii între, în, între aceste întreprinderi comune. Uh, aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră și din partea uh, curții și din partea comisiei. Mulțumesc, trecem la apătorii din umbră. Domnul Ceikovski. Mai, mai întâi vreau să-i mulțumesc colegei Dlabaiova și curții de conturi Eh, colegei noastre care este aici alături de noi și care a fost de fiecare dată foarte, foarte bună în tot ce a făcut atunci când a fost eh, colega noastră. Mă bucur că la Curtea de Conturi eh, putem saluta foști membri ai Parlamentului European. Și acum mai departe în limba cehă. Aș vrea să reiterez cele spuse de raportoare Eh, trebuie să îmbunătățim eficiența financiară a întreprinderilor comune. Mai constatăm că există deficiențe în ce privește activitatea întreprinderilor comune. Raportul Curții de Conturi eh, Europene eh, în ce privește gestiunea financiară este unul foarte pozitiv. În același timp, trebuie să simplificăm activitatea întreprinderilor comune și asta fără a, comp- a face compromisuri, de pildă, la partea de transparență. Avem nevoie de o simplificare a, a sistemului actual de finanțare, care este unul a, multistrat, care se desfășoară pe mai multe niveluri. Trebuie să simplificăm a, aspectele financiare. În prezent există trei niveluri la Excel există un sistem tripartit de finanțare, o Horizon 2020, apoi sistemul național și al treilea nivel ar fi uh, uh, nivelul, uh, nivelul de contribuție al, um, din partea industriei, agențiilor economici. Oare putem simplifica această structură? Și apoi trebuie să creștem vizibilitatea întreprinderilor comune apelez la toate întreprinderile comune. Încercați, vă rog, să vindeți rezultatele activităților dumneavoastră publicului larg. Pentru că uh, cred că în domeniul cercetării și dezvoltării uh, întreprinderile comune sunt cruciale. Avem o strategie foarte clară a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de cercetare, dezvoltare, chiar mai bine definită decât în multe cazuri la nivel național. Uniunea Europeană poate să-și creeze prin, propriile sale ecosisteme prin intermediul acestor întreprinderi comune. Trebuie să fim lideri în cercetare și inovare. Trebuie să putem uh, să uh, ne folosim de impactul social al întreprinderilor comune, pentru că este una din, uh, unul din scopurile uh, lor Domnul Poch. Domnule vicepreședinte, stimați colegi, în fiecare an trebuie să facem o descărcare de gestiune pentru întreprinderile comune. Încercăm să observăm ce s-a îmbunătățit, ce s-a, ce, unde au apărut deficiențe. Orizont 2020 a fost 100% uh, implementat, uh, cu toate că um, Curtea de Conturi Europeană a observat niște deficiențe aici. Trebuie să ținem cont uh, așadar de complexitatea proiectelor și trebuie să negociem rezultatele, rezultatele cele mai bune cu putință pentru fiecare contract. Uh, în ce privește uh, rata medie de uh, implementare și executare a proiectelor, eu cred că această rată este foarte bună și ne confirmă trendul pozitiv pe care se află aceste întreprinderi comune. Am câteva întrebări și comentarii pentru participați. Curtea de conturi spune că la sfârșitul lui 2017, 2017 au fost încă proiecte nefinalizate. În ce privește monitorizarea granturilor, contribuțiile materiale, de pildă, puteți să ne oferiți mai multe informații? Care a fost impactul uh, a întreprinderilor uh, comune asupra proceselor de management? Și care au fost, dacă au fost, luate măsuri corective? Curtea de Conturi a evidențiat și impactul Brexitului, precum și ieșirea din Euratom și noua Fusion for Energy. Puteți să clarificați această chestiune? Care va fi viitorul participării Regatului Unit? Va participa pe viitor Regatul Unit la bugetarea Uh, pentru întreprinderile comune și, dacă da, în ce formă va participa, de pildă, în proiectul uh, ITER? Că ce consecințe va avea Brexitul asupra Fusion for Energy? În ce privește FESA, uh, apare o rată scăzută de participare – Puteți să ne explicați uh, substanța acestui proiect? Înțeleg că uh, întreprinderea comună a vrut să, uh, să uh, creeze o rezervă pentru anumite din proiectele sale și de aceea nu a alocat toate veniturile pe care le-a avut, pentru că rata de executare bugetară uh, pentru acest an uh, ni se pare foarte mică. Și apoi, în ce privește BBI, anul trecut, printr-o schimbare de regulament, uh, uh, a fost facilitată alocarea unor resurse financiare suplimentare pentru acest proiect. Am fost raportor pe această procedură accelerată prin care s-a adoptat uh, noul regulament. Vreau să știu dacă, dacă într-adevăr au, au fost s-a operat o creștere a, a contribuțiilor financiare. Vreau să știu dacă pe 2018 asta înseamnă o continuă îmbunătățire a activității. Mulțumesc. Mulțumesc și acum uh, vom trece la răspunsurile întreprinderilor comune la întrebările adresate de colegi. Mai întâi domnul Schremer de la F4E. 5 minute aveți la dispoziție maxim. Mă numesc Johannes eh, Schwemmer, sunt directorul Fusion for Energy pentru 2016. Eh, vă rog să, eh, să mă iertați pentru răgușeală, sunt cam răcit. Eu chiar mă bucur să nu trebuiască să vorbesc mai mult de 5 minute. Vreau să mulțumesc domnului Von și doamnei Glabaeva pentru șansa de a vă prezenta aici um, rezultatele noastre. Mai întâi salut avizul pozitiv al uh, curții pe această uh, uh, activitate care um, notează progresele pe care le-am realizat în etar, ITER și arată și care a fost uh, uh, trendul pozitiv al indicatorilor de performanță. Având în vedere uh, complexitatea și scara proiectului ITER, a trebuit să ne bazăm pe avizul calificat al curții. Acum, în legătură cu observațiile curții pe această pe acest proiect foarte complex și care implică riscuri crescute. Um, observațiile vizează unele aspecte procedurale ale controlului intern. Putem să vă asigurăm că suntem în, în curs de îmbunătățire a uh, măsurilor noastre de control intern, atât la uh, uh, planificarea financiară, cât și la procesul de selecție și recrutare. Um, din 2016 am uh, făcut multe îmbunătățiri pentru a îmbunătăți um, sistemul nostru de planificare financiară și o vom face și pe viitor. În ce privește riscul de creștere a costurilor, aceste probleme, aceste riscuri apar, uh, apar în toată activitatea noastră cotidiană, zi de zi, pentru că uh, proiectul este foarte mare și foarte complex. Am urmat cu maximă seriozitate recomandările anterioare ale Parlamentului eh, European eh, în ce privește stabilirea unor jaloane eh, privind anumite raportări regulate cu privire la instituirea unei strategii antifraudă și cu privire la măsurarea impactului ITER. Vă voi prezenta câteva rezultate imediat. De asemenea, am uh, uh, luat și măsuri pentru ca uh, activitățile de achiziție să respecte toate regulamentele financiare actuale. Așadar, avem în derulare un program de îmbunătățire permanentă. Am crescut activitățile de, implementarea activităților de audit, care sunt la 90% actualmente. Mm avem uh, un uh, adevărat portofoliu de proiect de îmbunătățiri uh, în plan intern um, și am finalizat deja mai multe proiecte în ce privește aplicarea noi metodologii de lucru. Monitorizarea și progresul se desfășoară, măsurarea progresului se face utilizând niște indicatori de performanță cheie. Avem avem uh, devenim o organizație uh, de gestionare a proiectelor cu peste, uh, peste 100 de membri ai personalului nostru implicați în, în gestionarea proiectelor în mod direct. Avem o mai bună implicare a staffului nostru, personalul nostru înțelege motivele pentru schimbările care au, ne-au fost impuse Iată și câteva imagini despre proiectul ITER, ca să vă dați seama uh, despre ce vorbim aici. V-aș recomanda și dumneavoastră și oricui să, vizi- să facă o vizită în această fază la, uh, la proiectul nostru, pentru că în această fază de lucru um, proiectul, șantierul nostru este extrem de spectacular, spectaculos. Doamna Blavaio ne-a, ne-a, de la Baiova ne-a vizitat în martie anul acesta, poate să vă relateze ce a găsit acolo. Avem, lucrăm aici cu peste 200 de oameni în două uh, ture și jumătate. Materialele sunt uh, furnizate în cursul nopții și uh, lucrul se desfășoară practic uh, în regim de zi lumină. Îmi amintesc de prima reuniune cu doamna Gresle, care mi-a spus, trebuie să ne arătați ce ați realizat. E bine, ce am realizat, am realizat mai întâi un prim, prim beamer, beamer de neutron la Padova, deci, uh, iată un obiectiv finalizat care demonstrează mai bine decât orice indicator uh, de performanță um, ce se face. Uh, vorbim despre cea mai puternică sursă de ion negativ din lume vreodată construită, care deja se folosește în activitatea curentă. Care este impactul ITER acum asupra economiei europene? Nu vrem să, nu vrem să furăm din timpul alocat celorlalți colegi. Să știți că mai avem 12 minute cu totul. Am creat 40 uh, de mii de ani de muncă. Uh, vedeți uh, reprezentate volumele de angajamente industriale de care, care au profitat de proiectul nostru. În rezumat, uh, salutăm raportul uh, care arată că ITER uh, a trecut de Rubicon, furnizează rezultatele așteptate și până la 2020 își va demonstra succesul de plin. Vă mulțumesc foarte mult și dacă, dacă aveți întrebări, de fapt, vreau să vă uh, spun în legătură cu impactul Brexitului asupra uh, uh, Fusion for Energy. Avem deja exemplul precedentul unor țări asociate precum Elveția și Regatul Unit a, și-a manifestat dorința de a obține același statut. Evident că avem nevoie de un mandat la nivelul Comisiei pentru a negocia aceste chestiuni. Încă nu putem uh, prevedea toate detaliile Brexitului, dar dacă totul merge bine, atunci un astfel de statut de asociat ar putea fi obținut într-o perioadă de 2 ani, deci uh, în termenul uh, uh alocat și tranziției post-Brexit. Nu este ceva imposibil. Ce se va întâmpla în cazul unui Brexit dur, chiar nu pot să vă spun, pentru că uh, aici decidenții politici trebuie să, trebuie să uh, formuleze soluții, nu, nu avem noi cum să o facem. Um, Mulțumesc foarte mult. Haideți să vedem proiectul uh, Excel și dăm cuvântul directorului executiv. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, stimați ai Parlamentului. domnul Colvenir, aș răspunde la niște întrebări, dar aș începe cu ce s-a întâmplat aseară pe la ora 9 seara mă uitam pe iPad-ul meu și am văzut cum sonda InSide a aterizat pe planeta Marte. La jumătate de miliard de kilometri de pământ, ce nu știam este că toate tehnologiile puse pe această sondă provin din Europa, Italia, Franța, Polonia, Germania, Regatul Unit. Foarte interesant de văzut că noi aici în Europa am reușit să avem produse made in Europe care au aterizat tocmai pe planeta Marte. Excel este bazat pe un uh, ceva foarte complicat legat de procesori, uh, camere de vedere și așa mai departe. Nu facem nici chipuri, uh, facem chipuri și procesatori de date care permit anumite acțiuni, cum ar fi călătoria pe Marte nu așa de dragul uh, producției. Am aici un uh, obiect, un uh, obiect care se numește Smart Catida. El este folosit pentru persoanele care suferă de probleme cardiovasculare, de ritm cardiovascular. Este vorba de un dispozitiv care este introdus în inimă și mușchiul inimii, uh, prin încălzirea acestui dispozitiv, uh, permite acestui cateter inteligent să rectifice problema de ritm cardiac. Avem o serie de proiecte, de pildă unul în Austria, unde s-a anunțat o investiție de 1,5 miliarde uh, pentru chipuri în Europa în domeniul uh, motoarelor uh, electrice. Este un business foarte floritor care permite Europei uh, să aibă mașini electrice, dar să și uh, inițieze tranziția de la energie fosilă la energie electrică în tot felul de uh, aplicații. Iată exemplu foarte clar cum noi la Excel, uh, pe ce privește motoarele electrice și așa mai departe, contribuim la rezolvarea unor probleme de societate și de economie. Aș mai menționa că de după masă avem o conferință pe cercetare și inovare. În această după masă, uh, lângă hemiciclu, Um, unde veți vedea nu numai acest cateter, ci și cum uh, Bernard Picard vă va explica cum a reușit să zboare cu un avion electric, mai bine zis, pe bază de energie solară, cu astfel de tehnologii. Um, bineînțeles că ni s-a pus întrebarea în legătură cu ce se poate face pentru a îmbunătăți situația cu acele trei uh, niveluri de investiții, Orizont 2020, uh, buget național și uh, sectorul industrial și practic trei sisteme de raportare diferite. Am reușit până la urmă cu Curtea de Conturi să negociem o situație în care să ajungem la uh, ideea la care avem un singur document financiar de uh, raportare, sau mai bine zis, un singur document de sinteză. Uh, în continuare, să suntem pe trei niveluri, măcar dacă am avea un uh, sistem de reguli unitare uh, Uh, într-adevăr, uh, regulile pentru Orizont 2020 sunt deja aprobate și mi-ar place ca acesta să reprezinte soclul uh, și baza de pe care se judecă atât investițiile de la bugetele naționale, cât și din partea altor investitori din Uniunea Europeană. Este foarte clar că avem un sistem tripartit unic care ne-au permis să avem o strategie europeană pentru componente electronice care a permis uh, diseminarea acesteia uh, către toți actorii interesați. De asemenea, suntem pe cale de a construi un adevărat uh, ecosistem și China și Statele Unite fac aceleași eforturi, nu este simplu așa ceva. Mi-aș permite să mai vorbesc ceva în legătură cu opinia curții care se referă la conturile noastre, la modul cum funcționăm în cadrul programului cadru 7, cu costuri fixe avalizate de statele membre. Iar curtea, eh, bineînțeles, a trebuit să-și aviz, eh, motiveze avizul eh, din pricina autonomiei bugetare. E bine, am semnat declarația respectivă și am demonstrat că toate cheltuielile sunt făcute în regulă. În acest sens, sper că răspunzând la aceste observații, ni se va acorda descărcarea bugetară. Mulțumesc din partea Cesar, domnul Fresno are cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Aici sunt. În primul rând, e foarte greu să spui totul în 5 minute și vreau să mă scuz în numele directorului meu care n-a putut veni aici. Domnul Fresno, eu sunt Antonello Calgo de la biroul administrativ. O să încerc să vă dau informațiile pe care ni le solicitați și, bineînțeles, dacă aveți mai nevoie de mai multe date, atât eu cât și directorul general uh, vă vom trimite, bineînțeles, cât mai repede posibil toate aceste date. Vă, sunt, vă stăm la dispoziție în totalitate. Da, 2017 a fost cumva un an mai deosebit pentru că a trebuit să uh, finalizăm administrativ vorbind uh, SESAR 1 și să încercăm să ajungem la viteza de croazieră pe sesarul următor până în 2020 cu bani de la Orizont 2020. Așadar, în acest sens am primit și am examinat și noi raportul curții care ni s-a părut că este unul pozitiv, foarte bine, dar bineînțeles că am luat în serios toate recomandările făcute, care ne ajută foarte mult în munca noastră, în tot ce înseamnă gestiunea financiară și nu numai, de pildă în ce privește resursele umane. Lucruri foarte utile. Așadar, pentru noi, acum, concret, ca răspuns la întrebări, ce s-a întâmplat cu implementarea bugetului pe anul 2017? Da, e vorba de, de SESAR 1, era sfârșitul ciclului Sesar 1 și știam foarte bine că se, ne, ne apropiam de sfârșitul uh, FP7 și în acest context ar trebui să luăm în calcul orice scenariu legat de efectuarea plăților în anul 2017 sau orice se putea face uh, în cazul în care nu aveam suficienți bani pentru a onora plățile respective. Acesta a fost contextul și anume că până să cerem uh, plata finală din FP7 uh, nu obținusem încă declarațiile financiare ale membrilor noștri. Nu știam care va fi soarta până la urmă sau rezultatele uh, la SESAR 1 dacă s-a plătit prea mult sau dacă din, și trebuiau recuperați bani sau dacă nu. Uh, poate că era vorba de surme care trebuiau re, recu, recuperate din diferite locuri. Și atunci, ca poziție strategică am adoptat un spirit așa mai conservator și ne-am gândit care ar fi maximum de sume care ne pot fi solicitate în 2017 la sfârșit sau la începutul lui 2018 ca să putem fi gata uh, să facem câte sau cât de multe plăți uh, în acest uh, ciclu și auditul să dea bine și să fie pozitiv pentru beneficiarii noștri. Ce se întâmplă dacă apar factori, facturi, vă scuzați, în ultima clipă, neașteptate. Și de asemenea ne-am gândit și la uh, veniturile uh, suplimentare în exces care ar putea fi identificate uh, la beneficiarii noștri, dar care prin lege trebuie cumva să fie blocate. Deci a făcut un calcul cu o estimare mai prudentă și în acest sens am uh, cerut plăți uh, comisiei executive și până la urmă executarea acestui buget a fost, uh, a fost una scăzută, așa cum a menționat și raportoarea, raportarea. Dar asta nu este problemă, pentru că noi continuăm să plătim, chiar și acum, ultimele facturi Mm, anul viitor vom putea să tragem linie, să spunem care e situația cu conturile din SESAR 1 și să dăm înapoi la bugetul Uniunii eh, dacă mai rămâne ceva. Probabil că nu va mai rămâne nimic. Eh, bun, vorbesc despre cifre din 2017, eh, dar în total pe SESAR 1 avem o rată de executare bugetară de 90% pe cercetare și dezvoltare. Gândiți-vă, uneori sunt proiecte care nu funcționează, care capotează. Deci, în astfel de domeniu, mi se pare că 90% este un procentaj destul de frumos. În orice caz, dacă aveți nevoie de date suplimentare, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult! A trecut de 12, dar uh, înțeleg că și doamna raportor dorește să uh, adreseze niște întrebări comisiei. Avem aici reprezentanții ai Comisiei și mi-ar place ca reprezentanții Comisiei așadar să răspundă întrebărilor uh, doamnei Diabalova, domnul Jimenez. Mulțumesc foarte mult în ceea ce privește întrebările doamnei raportor. Prima întrebare se referă la mm, câte proiecte au uh, obținut rezultate complet, 50%, Două motive ar fi aici. În primul rând, o creștere în nivelul de ambiție al proiectelor. Proiectele au devenit din ce în ce mai complexe, mai complicate. Deci este mult mai greu să atingi toate obiectivele acolo. Apoi, monitorizarea acestor proiecte în procesul de implementare este mult mai atentă decât în trecut monitorizarea este mult mai atentă, vă spunem. Înțelegem că, da, aceasta este tendința și ne-am dorit ca să încetinim, bineînțeles, această tendință negativă în uh, viitor. Trebuie să vedem care sunt resursele și planul de lucru Uh, propuse de statele membre, dacă se potrivesc ele oare cu uh, ambițiile exprimate în proiect și dacă e ceva fezabil până la urmă. Asta ne preocupă să vedem dacă între nivelul de ambiție al proiectelor și resursele necesare există o corelație. În ceea ce privește șansele de cooperare, da, există niște oportunități adică transversale, între întreprinderile comune. De pildă, între SESAR și EXAL există așa ceva și în ce privește medicamentele și dispozitive medicale inovative, aici ar fi un excelent uh, uh, spațiu unde s-ar putea face această, această cooperare. Ar fi, deci, aici lucruri uh, de făcut în direcția cea bună. Deci, în domeniul acesta farmaceutic și medical, domnul președinte, întrerupe? Nu. Alte, alte răspunsuri la întrebările doamnei uh, raportor? Nu. Trecem la domnul Vasili. Da, mm, bună ziua și nu bună dimineața. Da, reacționând la cele spuse deja în legătură cu Sesar în această uh, ședință, în general, Comisia este încântată să vadă că avem această rată de implementare de 90% pe proiectele Sesar. Cât privește Brexitul, uh, câtă vreme vom continua să avem un acord între Uniunea Europeană și Regatul Unit uh, pe partea de aviație, aceasta este condiția sine qua non pentru că britanicii să participe la SESAR. Iar statutul asocial, al, de asociat uh, al uh, Regatului Unit la Orizont 2020 va putea fi să fie uh, consfințit câtă vreme această țară își va plăti partea la programele europene. În aceste condiții, entități britanice vor putea să primească aceste finanțări. Două, uh, două condiții, așadar, acordul pe aviație și statutul de asociat la Orizont 2020, de asemenea, cât privește potențiala cooperare între aceste întreprinderi comune. Eu lucrez la DGMOV și avem acolo o altă întreprindere comună, uh, Shift Rail, și în acest sens mă interesează direct cooperarea între aceste domenii. De pildă, poziționarea prin satelit și comunicarea prin satelit poate fi util, utilizată în ce privește circulația trenurilor. Uh, deci domenii care, unde există aceste sinergii. De pildă, ne mai gândim ca, în acest sens, chiar o parte din buget să fie dedicată exact uh, inițiativelor de cooperare între uh, întreprinderile comune. Nu pot să zic nimic așa direct despre ce se va întâmpla în viitor, dar noi lucrăm împreună cu aceste întreprinderi în, în, în comune pe planul de acțiune pe care ni l-am fixat, încercând mai ales să avem o performanță de management uh, prin care, ca, măsurabilă care permite și comisiei să înțeleagă ce se întâmplă și să controleze mai bine situația cu aceste întreprinderi comune, pentru că, bineînțeles, noi, uh, la rândul nostru, vă dăm socoteală dumneavoastră și deci trebuie să știm și să înțelegem cum uh, controlăm aceste entități. Pe scurt, am încercat să răspund la întrebările dumneavoastră. Da, mă aștept ca uh, foarte mulți membri de la uh, buget uh, să vină și să ne invadeze sala, dar până în alta, doamna raportor, da, vă mulțumesc foarte mult. Cât timp vorbeau colegii mei, vorbeau colegii mei din Cehia, poate ar trebui să vă mutați în Cehia cu întreprinderile comune. Se pare că acolo există un sprijin foarte mare. Cum spuneam și înainte, să vedem care e impactul real și consecințele proiectelor sub orizont 2020. Avem nevoie de mai mult timp, să fie încheiate mai multe proiecte. Însă eu sper că vom avea toți uh, indicatorii de performanță cheie care vor fi integrați în uh, raport și vom analiza îndeaproape totul. Ce pot să spun pe viitor? Voi negocia cu secretariatul comisiei să avem mai mult timp pentru dezbaterea noastră. Am avea nevoie de acest timp. Eu sunt în legătură cu fiecare dintre dumneavoastră. Există această dezbatere, dar ceilalți colegi nu pot să o audă. Așa că vă promit mai mult timp pentru data viitoare și vă mulțumesc pentru astăzi. Mulțumim, doamnă raportor, le mulțumim întreprinderilor comune, comisiei, curților, le mulțumim tuturor pentru intervențiile de astăzi, dar într-adevăr e păcat că nu am avut suficient timp la dispoziție. Îmi cer scuze că a trebuit să vă grăbesc așa, cu tot că v-am grăbit, tot ne-am depășit timpul cu 9 minute și poate că ar trebui să ne gândim mai bine cum alocăm timpul pentru viitoarele reuniuni.